Mes chers collègues, bonjour. Allez, on va commencer. Dragi colegi, bună dimineața. Haideți să începem ședința noastră. Bună dimineața interpreților. Mulțumim, doamna președinte. Toată lumea pare să fie în formă astăzi, spaniolii mai ales. Cabina de franceză? Da, sunt aici, în formă. Acum, nemții. Nemții unde sunt? Mm -hmm. Englezii? Aștia întotdeauna sunt formă. Italienii? Bun. N-am să iau toate cabinele la rând, pentru că... da, finlandezii? A, uite, sunt invidioși alături. Bună dimineața tuturor! Am, am, am zis bună dimineața tuturor? Olandezii? Ungaria, Polonia, toată lumea în formă și România și România. Vă arătam că o să vă uit? Nu, no, nu v-am uitat. Dragi colegi, bună dimineața! Toată lumea în formă în dimineața asta? Da, și eu sunt în formă. Înainte de a începe ședința noastră, vă rog, aș dori să urez bun sosit unui grup de nouă stagiari din, de la ziarul Milte Bayerische Zeitung. Sunt invitații colegului nostru Ismail Ertug. Bun venit în uh, comisia noastră. Noastră sunteți viitorul democrației, uh, doamnelor și domnilor jurnaliști. Bun venit în comisia noastră pentru transporturi. Bună dimineața, domnul Richie! Începem imediat lucrările noastre. Ordinea de zi poate fi adoptată dacă nu sunt obiecții. Sunt obiecții? Nu. Atunci se adoptă. Procesele verbale a, din data de 19 și 20 februarie și din 5 martie 2018 sunt adoptate dacă nu sunt obiecții în principiu, astăzi nu avem comunicări din partea președintei, nu fiți așa de trist, nu e chiar grav și putem începe cu primul punct de pe ordinea de zi, propunere de regulament care modifică regulamentul EC 1008-2008 referitor la regulile comune pentru exploatarea serviciilor aeriene în comunitate. Raportoarea noastră este doamna Claudia Țapardel și am să vă dau cuvântul, după care am să dau cuvântul raportorilor din umbră și apoi, evident, vom gândila un pic și Comisia Europeană. Comisia Europeană e de față? Da, v-ați schimbat locul, sunteți uh, chiar în fața mea. Bun. Și deci, imediat dau cuvântul uh, doamnei Țapardel. Vă rog. Aveți cuvântul, doamna raportor. Doamna președintă, bună dimineața, dragi colegi. În primul rând, uh, aș vrea să transmit un gând bun uh, tuturor celor care lucrează în sectorul aviației și al cosmonauticii, pentru că astăzi este Ziua Mondială a Aviaticii și Cosmonauticii și vreau să transmitem un gând bun tuturor celor care lucrează în acest domeniu. Evident că piloții asigură transportul la miliarde de oameni pe întreg globul pământesc și de asemenea cuceresc, uh, să zicem, nu numai teritoriul, nu, nu numai globul, dar și alte spații atunci când ne referim la cosmonauți, deci cred că au un rol foarte important în evoluția noastră. Uh, revenind acum la lucruri mai, uh, mai serioase și un pic mai pragmatice, și anume um, regulamentul 1008, în primul rând vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru amendamentele depuse. Știu că um, acest dosar și mi-aș fi dorit și eu ca acest dosar să aibă o evoluție mai simplă și să-l rezolvăm uh, mult mai rapid, înțelegând intenția Comisiei de a avea o, um, o rezolvare, de a soluționa o problemă strict tehnică ce ține de uh, acordul cu Statele Unite, dar, din păcate, așa cum știți, nu am avut tocmai o propunere foarte clară din partea Comisiei și, de asemenea, și în discuțiile cu stakeholderii și cu ceilalți colegi din Parlamentul European, s-au ridicat o serie de probleme ce țin, pe de o parte, de oportunitatea acestei, uh, acestui tip de activitate, și anume wet leasing-ul, dar, pe de altă parte, și o serie de probleme ce țin de protecția drepturilor sociale ale angajaților, precum și de protecția drepturilor consumatorilor, respectiv a pasagerilor. Așadar, după o analiză minuțioasă a tuturor amendamentelor și a tuturor propunerilor, am ajuns la concluzia că există două abordări destul de uh, divergente, aș putea spune, care se reflectă în amendamentele depuse de diferitele grupuri politice. O parte din colegi au insistat asupra chestiunilor sociale și a drepturilor pasagerilor, în timp ce o altă parte a colegilor consideră acest raport în spiritul pe care l-a propus și Comisia Europeană, un document pur tehnic al cărui scop este de a alinia legislația europeană la prevederile din tratatele internaționale încheiate deja cu alte cuvinte, așa cum am spus, rezolvarea problemei ce ține de uh, acordul uh, încheiat cu Statele Unite ale Americii, cu care aveam și era deja încheiat un acord care prevedea și un wet leasing liberalizat începând cu anul 2007, înainte de, cre- înainte de crearea unei legislații europene corespunzătoare. Am observat că, acest, că acest, această propunere este susținută de un număr mare de colegi din, din Parlamentul European și voi lua în considerare soluționarea acestei, acestei probleme tehnice. Însă vreau să menționez foarte clar că mențin părerea inițială de raportor și anume că această modificare, și trebuie să fim foarte atenți aici și mai ales pe viitor, că această modificare ar putea avea urmări nefaste pentru piața aviației din Uniunea Europeană, în special în ceea ce privește standardele sociale și drepturile pasagerilor. De asemenea, există pericolul ca pe termen lung să se renunțe la caracterul sezonier al wet leasing-ului, transformând în acest fel o activitate cu caracter temporar într-una permanentă, și n-aș vrea ca acest lucru să se întâmple în detrimentul siguranței pasagerilor, precum și al calității serviciilor sau al protecției drepturilor sociale ale angajaților. În același timp, dinamica actuală din Parlament, precum și faptul că nu avem din partea, n-am avut din partea Comisiei o propunere foarte clară, mă obligă să, uh, să regândesc abordarea pe care am avut-o inițial și anume voi, voi încerca să găsesc o cale de mijloc între aceste propuneri, având în vedere faptul că închirierea de aeronave cu tot cu echipaj a devenit un instrument eficace pentru susținerea transportului, dezvoltării transportului aerian în Uniunea Europeană, dar în același timp voi încerca și vreau ca și Comisia să înțeleagă că trebuie să menționăm și necesitatea protejării standardelor sociale ale angajaților și, de asemenea, drepturile pasagerilor. În acest sens, compromisul final ar trebui să rezolve problema acordului încheiat cu Statele Unite ale Americii, în ciuda faptului că inițial mi-am dorit să creăm o legislație europeană care să reglementeze echitabil viitoarele tratate încheiate cu țări terțe, fără a afecta dinamica pieței aviatice. Concret, îmi mențin convingerea fermă că trebuie să ne asigurăm că drepturile sociale ale angajaților și siguranța pasagerilor nu va avea de suferit, și în același timp trebuie să ne asigurăm că solicităm pe viitor și că vom avea pe viitor o revizuire completă a regulamentului în și eu sper că această uh, revizuire să fie într un viitor apropiat și nu foarte îndepărtat. De asemenea, doresc să menționez faptul că Parlamentul European are obligația de a crea o legislație europeană care să nu, se, nu diferenț, facă diferențieri între statele membre sau între statele cu care încheiem acorduri uh, uh, comerciale, acorduri aeriene și așa mai departe, și care să asigure un cadru legal stabil și neinterpretabil. Acestea fiind spuse, am convingerea că putem ajunge la un compromis prin care să nu sacrificăm standardele sociale ale angajaților și drepturile pasagerilor, asigurându-ne totodată că oferim companiilor aeriene suficientă flexibilitate de a satisface cererea de pe piață. Mulțumesc frumos! Merci beaucoup, madame la rapporteur. Mulțumesc foarte mult, doamnă raportor, și acum aș deschide dezbaterea cu colegii și vreau să dau cuvântul imediat domnului Bach. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș vrea să îl scuz pe Michael Galler pentru că nu este prezent din cauza unei reuniuni de grup a PPE de la Lyon, în Franța. După părerea noastră, există mai multe amendamente care ar putea să fie acceptabile pentru majoritatea grupurilor. E vorba de amendamentele care se referă, de exemplu, la acordurile aeriene care au fost încheiate înainte de 1 ianuarie 2008, de asemenea și schimbul de opinii din comisii care a avut loc din comisie arată o susținere clară pentru această abordare. Aș dori să vă rog așadar să ne ținem de această linie. Celelalte amendamente, mai ales acele înaintate de către raportor, care aduc elemente noi în considerente, vor trebui să fie discutate mai pe larg, pentru că nu suntem siguri că acestea aduc o valoare adăugată. Cu toate acestea însă suntem deschiși la discuții și uh, suntem gata să avem un vot uh, și să respectăm majoritatea cea mai uh, evidentă, o majoritate cât se poate de largă. Ne bucurăm foarte mult de întâlnirea raportorului uh, cu raportorii din umbră de luni seară de la Strasbourg în acest sens. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, doamna Foster, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc foarte mult raportoarei uh, Claudia pentru cum a lucrat la acest uh, raport. Cred că până la urmă am ajuns să, să complicăm lucrurile prea mult, pentru că era evident că e nevoie de o revizuire din punct de vedere tehnic al situației și atunci când uh, mergem uh, mai departe de atât, poate că ajungem la anumite argumente care nu sunt neapărat uh, necesare și care nu fac decât să complice lucrurile. Noi credem că uh, și în domeniul închirierii unei aeronave cu echipaj avem deja ceva experiență în trecut și nu este deloc o variantă uh, ieftină de a opera pentru o companie, pentru că uh, în cazul nostru, cel puțin al British Airways, aveam nevoie să închiriem uh, aeronave de la Transavia, pentru că aveam probleme cu echipajul nostru, cu flota și deci cu, cu flota de avioane și deci um, există întotdeauna și o parte negativă. În ceea ce privește siguranța pasagerilor, într-adevăr, acesta este un punct valabil și siguranța operării aeronavilor, aeronavelor. Nu știu însă dacă aveți evidență sau uh, dovezi care arată că uh, dacă se închiriază aeronave, se compromite securitatea pasagerilor, dacă există dovezi în acest sens sau dacă se fac compromisuri în ceea ce privește serviciile pentru consumatori. Deci eu zic că trebuie să punem lucrurile în context. Și mai există și un alt punct la care aș vrea să fac referire. Cu siguranță că vrem cu toții să avem reguli uh, sociale bune, avem uh, reguli care sunt respectate de companiile noastre europene, însă vreau să mă întreb dacă, vă întreb dacă, de exemplu, companiile din țări terțe folosesc, de exemplu, uh, muncă forțată sau uh, mi se pare că nu este cazul. De multe ori găsim uh, în ceea ce privește unele uh, companii, uh, de exemplu, un echipaj dintr-o țară terță care, care lucrează în condiții mai bune și lucrează în Uniunea Europeană cu compania respectivă și deci trebuie să avem oarecum grijă și să nu fim nici aroganți față de, de exemplu, companiile din lume care fac parte din țările terțe. Uh, eu nu vreau să fac o referire la aceasta în uh, raport, dar nu cred că Uniunea Europeană trebuie să înceapă să reglementeze și uh, contractele de angajare ale țărilor terțe. Apoi, uh, în ceea ce privește aeronavele când intră, de exemplu, într-o mm, în operare, indiferent de unde s-a închiriat aeroneva respectivă, cu piloți, cu echipaj, acestea sunt uh, de fapt aliniați la structura care l-a închiriat pentru perioada respectivă, cum a fost exemplul cu Qatar Airlines, de exemplu, care a închiriat aeronave pentru British Airways acum câtva timp și fiind dat că eu am participat chiar eu într-un proces de acesta de leasing, ce s-a întâmplat este că intră o aeronavă în circuitul operațional al respectivului, uh, respectivei companii și toate operațiunile sunt apoi uh, puse în aplicare de către acel operator. Ei sunt cei care determină calendarul calendarul, ei sunt determin uh, toate normele de siguranță, ei sunt cei care uh, sunt conform uh, și trebuie să respecte normele de siguranță, FTL și altele, așadar și echipajul la fel trebuie să se trebuie să se alinieze la aceste reguli. Deci nu se poate aduce o aeronavă în wet lease, deci în închiriere cu echipaj de la alte companie, la alte, alți termeni și condiții decât este cazul pentru aeronava respectivă și compania respectivă. Deci eu cred că trebuie să clarificăm clarificăm anumite puncte. Așa cum a zis-o și Michael Galler și eu susțin uh, poziția lui Michael Galler pe acest subiect. Eu zic să încercăm să rămânem simpli, haideți să încercăm să reușim să rămânem doar la o datare tehnologică, tehnică a situației din punct de vedere și juridic și haideți să încercăm să facem un pas înainte. Doamna raportor a lucrat foarte bine la dosar și cred că trebuie să apreciem acest lucru, dar eu zic să lăsăm lucrurile puse în perspectivă. Nimeni nu dorește să facă o schimbare prea mare, nu dorește nimeni să ia o aeronavă și să schimbe cu regulile. E clar că dacă închiriază o aeronavă, va fi pe o perioadă perioadă determinată de timp și aceasta cu un motiv determinat. Și aceasta e poziția ECR. Mulțumesc, Claudia, oricum. Mulțumesc, doamna Foster. Doamna Bilbao are cuvântul, vă rog. Muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Mulțumesc, doamnă președinte, bună ziua tuturor. Aș vrea să îi mulțumesc doamnei raportor pentru eforturile sale și pentru tenacitatea de care a dat dovadă din momentul în care Comisia a făcut această propunere. Nu vrem să păcălim pe nimeni și nu o să surprindă pe nimeni Uh, ce voi spune astăzi, pentru că asta a spus grupul ALDE de la bun început. Înțelegem că este o chestiune tehnică um, și trebuie să găsim o rezolvare imediată, dar nu suntem de acord cu o deschidere totală a propunerii. În plus, am discutat acest lucru cu doamna raportor de mai multe ori. Suntem de acord cu trimiterea care s-a făcut la acordurile semnate înainte de martie 2000 8. Avem și un amendament în acest sens semnat de mai mulți uh, eurodeputați. Cred că uh, e important să spunem că vrem să protejăm drepturile consumatorilor și ale echipajului. Cred că în această comisie nu am făcut altceva vis-a-vis -vis de inițiativele Parlamentului, decât să apărăm uh, drepturile consumatorilor, uh, drepturile uh, angajaților din acest sector și să îmbunătățim competitivitatea, încercând să concentrăm atenția la nivel global și nu vreau să intrăm în aceste chestiuni. Acum vorbim despre o chestiune tehnică ne referim la ei. Întrebarea este, uh, vrem să discutăm chestiunea tehnică sau chestiuni mai, mai generale? Mm, și să nu uităm că va fi și o revizuire mai amplă mai târziu. Dar așa cum s-a spus de la bun început, este vorba de o chestiune tehnică și uh, este uh, important pentru noi să facem referire la acele acorduri încheiate înainte de martie 2008. Noi nu suntem de acord cu o deschidere generală um, care um, ar fi, um, care ai s-ar da curs uh, dacă am urma unele din amendamentele raportoarelor. Domnul Dalunde. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest regulament uh, permite companiilor aeriene să, în, să închirieze uh, um, aeronave cu echipaj din țările terțe um, când, pentru nevoi sezoniere sau probleme operaționale. Este vorba, bineînțeles, și de acordurile între Uniunea Europeană și țările terțe. Este um, nevoie să avem flexibilitate, dar, pe termen lung, am putea deschide o portiță către uh, o practică pe termen lung care ar submina drepturile pasagerilor și echipajului. Trebuie să avem uh, grijă ca drepturile uh, de mediu, laborale, drepturile uh, cetățenilor să nu fie afectate. Avem nevoie de uh, echilibru între flexibilitatea Uniunii când negociem astfel de acorduri și uh, respectarea drepturilor. Îi vreau să-i mulțumesc încă o dată, doamnei Zapardel, pentru raportul său. Merci beaucoup, monsieur Delunde. Mulțumesc. Uh, Comisia Europeană. Monsieur Carlos. Și am să dau cuvântul uh, uh domnului Carlos uh, din partea Direcției Generale MOVE. To everyone. Uh, from the Commission side, we would like to welcome. Comisia salută eforturile depuse de Also by the... Comisia salută eforturile depuse de doamna raportor, doamna Țapardel și uh, de a găsi o soluție pe, această, pe acest dosar. Încă de la bun început, pentru noi a fost destul de clar faptul că singurul obiectiv al acestui text era să avem îndeplinirea obligațiilor internaționale care decurg din acordul UE-SUA uh, și să ne asigurăm că nu există nici nicio contradicție între aceste obligații internaționale prevăzute în acest acord și în legislația noastră internă. Și deci dorința noastră era să rezolvăm această problemă și salut toate eforturile ce au fost făcute până în prezent pentru că merg în direcția potrivită. Mulțumesc! Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult și acum Doamna raportor, vă rog, aveți cuvântul. Frumos, dragi colegi, mulțumesc Comisiei pentru observațiile ă, făcute. Într-adevăr, luni vom avea o întâlnire a raportorilor din umbră și vom discuta atât ă, propunerile de compromis cât și fiecare amendament. O să încep prin a răspunde Comisiei și am înțeles foarte bine dorința Comisiei încă de la început de a rezolva o, o problemă tehnică. Toată deschiderea din partea mea. Mi-ar fi plăcut totuși ca în propunerea legislativă din, venită din partea Comisiei să avem o clarificare foarte specifică a acestei probleme și să nu ne puneți în situația în care noi aici în Parlament să găsim o soluție cum ar trebui să rezolvăm această problemă. Dar pentru binele sectorului aviației european încercăm să trecem peste această etapă și să găsim o soluție la această problemă. Evident, vom rezolva acest aspect tehnic, dacă ne-a fost dată această temă de către Comisie. Al doilea lucru pe care vreau să-l spun este, dragi colegi, este adevărat că în toate rapoartele pe care le facem aici menționăm drepturile sociale, menționăm protecția uh, consumatorilor. Vorbim, aveam avut rapoarte despre drepturile pasagerilor în diferite sectoare ale transporturilor. Deci, ce ne împiedică ca într-un raport pe care îl avem, o propunere venită din partea Comisiei, să facem o simplă mențiune prin care ne asigurăm că standardele noastre europene sunt respectate. Dacă tot facem mențiune în toate rapoartele pe care le avem și am avut dosare special dedicate acestor subiecte, drepturi sociale, dreptul consumatorilor sau dreptul pasagerilor. Deci o mențiune că suntem dedicați acestor valori ale Uniunii Europene nu mi se pare deloc, uh, deloc un lucru care ar trebui ignorat total doar pentru simplu fapt că rezolvăm o chestiune tehnică. De aceea aș vrea să vă gândiți un pic la acest lucru, pentru că eu cred că este în, bine, în binele atât al nostru, al comunității europene, cât și al pieței de aviație europeană, dar și al celor cu care vom încheia contracte sau cu care companiile aeriene vor încheia contracte de wet leasing. Evident că aceste contracte sunt oportune, sunt necesare pentru o bună dezvoltare a pieței aviației europene. Nu a spus nimeni acest lucru. De asemenea, nu este rolul nostru și ține atât de subsidiaritate cât și de dreptul relațiilor comerciale dintre două companii precum și de dreptul pe care fiecare o companie îl are de a încheia contracte și de a pune prevederi privind dreptul muncii și așa mai departe în contractele respective, așa cum consideră ei de cuvință. Dar cred că este de datoria noastră să avem cel puțin o scurtă sau să menționăm că suntem în continuare susținători a unor drepturi sociale și a unor uh, drepturi privind pasagerii, așa cum am fost de-a lungul timpului. Mie mi se pare o dovadă de constanță a noastră ca legislatori la nivelul Parlamentului European. În rest, cu siguranță că vom găsi un compromis, sunt deschis, îmi doresc să rezolvăm acest dosar cât mai repede și să rezolvăm această problemă, dar în același timp să ne gândim că trebuie să rămânem pe linia pe care am avut-o de-a lungul timpului în această instituție. Mulțumesc frumos! Merci beaucoup, madame. Mulțumesc foarte mult, doamnă Țapardel, pentru toate aceste observații. Aș dori să vă amintesc faptul că votul în comisia noastră va avea loc pe 25 aprilie. De acord? Bun. Trecem mai departe la un schimb de opinii cu comisia în ceea ce privește de, uh, utilizarea infrastructurilor și a carburanților alternativi. Bună dimineața reprezentanților Comisiei. Deci vom aborda acest subiect, carburanții alternativi și infrastructurile aferente. E un subiect foarte important pentru Comisia noastră, nu doar pentru viitorul unei mobilități durabile în Europa, ci și din motive pe care le înțelegeți în mod clar, motive de mediu, uh, legate de asemenea de calitatea aerului, dar și legate de viitorul și competitivitatea industriei uh, automobile și pentru a promova energia ecologică în uh, momentul în care vorbim despre mobilitate. Așa că am onoarea să dau cuvântul domnului raportor pe acest subiect, domnul Ismail Ertug. Vă rog, aveți cuvântul. Yes, Mrs. Chairwoman, thank you very much. Uh, first, morning to... Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc și bună dimineața tuturor, în primul rând. Aveți dreptate, așa este. Este vorba de un subiect cheie pentru mobilitate în Europa. Trebuie să atingem acea trecere către noile tehnologii în domeniul mobilității. Toți cei care s-au alăturat Parlamentului în legislatura anterioară știu probabil că și Comisia a făcut o propunere foarte bună în Directiva 2013, în care aveam ținte măsurabile pentru toate cele 28 de state membre. Dacă nu mă înșel, una din, una din ținte a fost 800.000 de de puncte de reîncărcare sau realimentare la nivelul european, iar Consiliul, și trebuie să spun aici că Chiar statul meu membru, Germania, a făcut atâta lobby încât să distrugă această legislație încât a reușit. În final, aș dori să critic faptul că Comisia a mai discutat cu noi uh, la ultimul Strasbourg despre această comunicare și uh, ea este în regulă, însă nu este suficientă. Această comunicare vorbește doar din nou despre ceea ce trebuie făcut și cum trebuie pus în aplicare, dar nu este un dosar legislativ. Din nou, vreau să subliniez că această legislație este absolut necesară și Comisia Europeană trebuie să se gândească la revizuirea acesteia. Am însă mai multe întrebări către doamna Depre și către Comisie în general. Când am citit uh, propunerea Comisiei prin comunicare, am uh, constatat discrepanțe foarte mari între cifrele date de comisie și cifrele pe care le avem din Germania. Dacă e să ne uităm la cadrele naționale de politici în domeniul mobilității, se spune, de exemplu, că Germania, la sfârșitul lui 2015, ar fi trebuit să aibă 6.000 de puncte publice de alimentare. Însă, dacă ne uităm la propunerea comisiei și la comunicarea despre care vorbim, și la sursele pe care le-au folosit, adică Observatorul European pentru Combustibile Alternativi, ne arată că în Germania ar trebui să fie 25.000 de de puncte de alimentare. Văd o mare diferență între 6.000 și 25.000. Deci prima mea întrebare este cum e posibilă această diferență și care e motivul pentru această incongruență. Apoi o altă întrebare. Aș vrea să știu dacă există o metodologie armonizată pentru statistici, pentru că eu n-am văzut așa ceva până acum. A doua parte din uh, expunerea mea se concentrează pe finanțare. Cum să finanțăm aceste proiecte? Dacă nu mă înșel, în comunicarea sa, Comisia a subliniat că există o nevoie până în 2025 de 28 de miliarde de euro, iar propunerea este să se financeze prin intermediul Fondului de Coeziune și mecanismului Conectarea Europei însă aceasta nu este neapărat o idee foarte bună, după părerea mea. Nu sunt convins că vom putea reuși dacă nu cerem și fonduri suplimentare de la statele membre. Așadar, noi, socialiștii europeni, ne am făcut o propunere foarte clară. Inițiativa noastră dorește să se stabilească un fond de mobilitate curată, iar estimarea noastră este exact uh, aceeași, 24 de miliarde de euro pentru următorii ani, care ar putea să fie finanțați din industrie plus fonduri comunitare. Eu zic că e o propunere bună pentru a putea să reușim uh, să atingem acest obiectiv. Însă, pentru moment, acestea sunt uh, punctele mele. Comunicarea nu e suficientă, e nevoie de legislație, e nevoie de acțiune, de presiune asupra statelor membre care trebuie să ajungă la rezultate concrete care, și, din păcate, până acum n-au făcut decât să pierdem 5 ani pentru că nu au făcut destul de multe lucruri concrete. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ertug, uh, raportorul nostru și acum deschidem dezbaterea și vreau să-i dau cuvântul domnului Deli. Thank you, uh, Madam Chairwoman. Actually, I'm not the shadow rapporteur. Mulțumesc. Uh, înlocuiesc doar pe domnul Salini, nu sunt eu raportorul din umbră, și aș dori să dau citire notelor pe care mi le-a transmis. Domnul Salini salută comunicarea Comisiei, care dorește să asigure buna uh, implementare a directivei privind infrastructura în toate statele membre. Acest document include și o evaluare a planurilor naționale prezentate de statele membre și descoperă discrepanțe în ceea ce privește țintele stabilite. Practic, suntem departe de țintele stabilite în directiva din 2014, mai ales când vine vorba de vehiculele electrice și punctele de reîncărcare. De exemplu, ă, până în 2020, Uh, ar trebui să avem 440.000 de de puncte de reîncărcare și sunt disponibile doar 118.000. 18.000, uh, mă scuzați. E nevoie de instrumente și soluții. Și um, mecanismul pentru uh, conectarea Europei poate să joace un rol foarte important. Um, prin finanțarea a 60 de proiecte privind combustibilii. Uh, este o sursă fundamentală și uh, trebuie să o protejăm în următorul cadru uh, financiar multianual. Vreau să mulțumesc Comisiei care face clar diferența între um, țintele privind emisiile de carbon pentru vehiculele de pasageri și um, țintele privind vehiculele electrice. Trebuie și Ehm, iar ehm, client, ehm, consumatorii, bineînțeles, eh, vor fi atrași de aceste vehicule dacă există și infrastructură de alimentare. Comisia Europeană respectă principiul tehnologiei, eh, neutralității tehnologiei și pentru că um, oferă mai mult mm, posibilitatea de a folosi mai multe tipuri de combustibili, electricitate, GNC, GNL, GPL, etc. De aceea, uh, deja lucrăm foarte, așteptăm cu nerăbdare cooperarea fructuoasă cu raportorul și ceilalți raportori din umbră. Monsieur de Masmaker. Mulțumesc, doamne Deli, și acum domnul de Masmaker nu este. Doamna Gezine Meisner, vă rog. Merci beaucoup. Mulțumesc foarte mult. Aș dori și eu să vă mulțumesc. Îmi mulțumesc în primul rând raportorului Ismail Ertug pentru că acum e raportor. Data trecută noi am lucrat împreună la legislație umăr la umăr, eram raportor din umbră. Nu pot decât să subliniez ce a spus Ismail Ertug până acum. Eu știu că nu este posibil să facem o revizuire a unei legislații atâta timp cât implementarea nu este finalizată și acesta este cazul nostru acum. Însă, în general, Sigur, mai avem timp, suntem în 2018, nu e 2022 acum. Deci acum se pune problema tehnic, de ce Comisia nu face o propunere de revizuire. Însă, la fel ca și Ismail, sunt destul de dezamăgit de ceea ce s-a făcut până acum în uh, materie de implementare. Trebuie să vă spun că noi atunci, când lucrasem la acest dosar, cerusem un calendar mult mai ambițios. Îmi amintesc în sectorul uh, maritim, în care spuneam că gazul uh, natural lichefiat poate să fie până în 2018 și acum este cazul, dar în documentul inițial al Comisiei nu era așa. Dar fiind dat că la trilog se reușise, mersese spre această variantă, s-a preluat această variantă. Însă acum e foarte important să avem un, o mobilitate cu emisii scăzute, să vorbim despre combustibili alternativi, însă prețul petrolului pe atunci era atât de jos încât aceasta a dus la distorsiuni, iar uh, mobilitatea n-a putut să fie la nivelul la care ne promisesem. Însă ceea ce am făcut corect atunci este că am rămas deschiși față de tehnologii noi. Câteodată se spune că trebuie să ai o singură tehnologie pe care să te bazezi, dar vedem și în ziua de astăzi E clar că imobilitatea, uh, e-mobilitatea este mm, în capul tuturor, dar există și biogaz de a doua, a treia generație acum, care e foarte durabil și multe țări au găsit, de exemplu, soluții și au diverse surse și au surse diferite în plus și deci au și soluții diferite. Eu zic că trebuie să creăm o infrastructură pentru diferite tipuri de energie. Eu cred că ar fi foarte bine să ne gândim în uh, domeniul transportului tocmai la această diversitate. Eu zic că poate fi uh, finanțată, după cum ați spus și voi înainte, prin mecanismul conectarea Europei. Avem diferite oale din care putem lua coeziunea sau alte fonduri pentru ca să punem în aplicare. Problema e ce facem cu punerea concretă în aplicare, ceea ce mă dezamăgește și pe mine foarte mult. Știu că e problema cu ou și găina ce a fost înainte, dacă ne gândim, de exemplu, la mașini, foarte mulți consumatori spun eu nu cumpăr o mașină cu combustibil alternativ atâta timp când nu sunt sigur că pot într-adevăr să plec pe distanțe lungi cu acea mașină. Există, sigur, puncte de realimentare, dar nu sunt în primul rând cunoscute și nu sunt nici peste tot în Europa, ceea ce e o problemă. Eu cred că trebuie să apăsăm pe accelerație ca să putem avansa cu o energie mai curată, cu o, un aer mai curat pe toate șoselele, pe toate drumurile. Eu sper că și Rapid poate să facă pe gestiuni chiar mai mari. Știu că nu mai putem să întoarcem timpul înapoi, pentru că legislația care s-a făcut în statele membre nu mai poate poate să fie schimbată momentan. Eu nu sunt jurist și nu știu dacă acolo scrie 2022 și dacă așa e planificat, dacă se poate face ceva și se poate trage mai devreme acest uh, termen, dar comisia e de vină pentru că noi n-am făcut uh, nimic uh, și din cauza aceasta. Însă trebuie să facem tot posibilul pentru ca infrastructura pentru energiile alternative să fie avansată, pentru că altfel nu o să putem să ne atingem obiectivele. Oricum, mă bucur foarte mult de colaborare și sunt foarte hotărâtă să fac presiuni cât de puternice se poate. Mulțumesc! Merci, Madame Meissner. Mulțumesc, doamna Meissner. Și acum domnul Taylor. Sunteți? A, nu v-am văzut. Da, sunteți. Vă rog. Aveți cuvântul. Nu panicați, vă rugăm, doamna președinte. Sunt de față. Mulțumesc, am ajuns un pic cu întârziere, îmi cer scuze. Dar în ceea ce privește planul de acțiune al Comisiei pentru carburanțe alternativi și infrastructura aferentă, am câteva comentarii generale și câteva întrebări. Mai întâi, sunt de acord că e nevoie de măsuri suplimentare pentru a uh, accelera tranziția Uniunii Europene către emisii zero în sectorul transporturilor. Acestea sunt absolut necesare. Cu toate acestea, trebuie să subliniez, așa cum s-a spus Adinaur și de domnul raportor și alți colegi, Comisia vine cu un plan modest de acțiune în loc să aibă o propunere legislativă ambițioasă. Așa că astfel nu reușim să înregistrăm uh, suficient progres, nu avansăm prea mult pe această cale, ca să utilizez uh, termeni rutieri. Uh, de aceea cred eu că studiul care a fost condus de către Platforma pentru Electromobilitate și care ajunge la concluzia că de fapt există de fapt suficiente puncte de reîncărcare în Uniunea Europeană, că nu putem da vina pe infrastructură uh, pentru că nu avem uh, su dezvoltare suficientă la nivel de uh, autoturisme. Și atunci întrebarea mea este următoarea. Pe atunci cum? Uh, comisia va aborda aceste uh, autoturisme electrice și conectarea lor cu infrastructura. Și în final, aș vrea să știu ce se întâmplă cu principiul neutralității tehnologice. Comisia e de părere că ar fi bine să avem mai multe uh, direcții în care să dezvoltăm aceste tehnologii de viitor și aș vrea să știm cum, când. În ce fel? Mulțumesc, domnule Taylor, și acum doamna Lukashenska. Mulțumesc, doamnă președinte. Nimeni nu are îndoieli asupra faptului că e vorba de un subiect deosebit de important. Toată lumea își dorește să trăiască în uh, țări în care emisiile de CO2, poluarea, sunt reduse la maxim. În schimb, aș dori să vă atrag atenția asupra unor aspecte importante, de multe ori evocate în ședințele noastre, și anume infrastructura. În Austria avem 4.000 de puncte de realimentare în Polonia doar 600. Vă dau exemplu Poloniei, dar uh, mă gândesc că și în alte țări din Europa Centrală și de Est, uh, poate situația e și mai proastă. Deci, cele mai bune intenții nu ne vor permite să ne îndeplinim obiectivele scontate și infrastructura nu e suficientă. Uh, trebuie ca mai întâi consumatorii să-și dorească să cumpere astfel de mașini, dar vor dori acest lucru atunci când uh, vor putea să le reîncarce. Astăzi, mașinile electrice reprezintă o, de trei ori uh, prețul unui salariu mediu. Deci nu-mi imaginez că un consumator și-ar dori să meargă în această direcție, să facă o astfel de investiție. Acum, evident, există și exemplul Norvegiei, dar e foarte important să vedem la nivel de consumator. Dacă un consumator cumpără o astfel de mașină, trebuie să aibă suficient de puncte de realimentare, de reîncărcare, în așa fel încât să poată parcurge uh, un anumit număr de kilometri. Uh, altfel, nu va depăși niciodată o limită de 150 de kilometri. De aceea, industria trebuie să prevadă uh, acest lucru. Știm că în fiecare țară avem foarte mulți uh, lucrători în domeniul acestei, acestei industrii uh, de producție de autoturisme și autovehicule, dar trebuie să abordăm lucrurile poate dintr-un unghi diferit. Ideea este să nu cumva să ajungem la o situație în care vom crea șomaj suplimentar deci, întrebarea mea este către comisie, cum vom uh, convinge consumatorii, mai ales cei care nu au uh, mijloace suficiente pentru a-și cumpăra o mașină nouă, să-i convingem, deci, să-și cumpere mm, pe deasupra și o mașină electrică. Deci, uh, în acest sens, tehnologia trebuie să evolueze, fără de care altfel vom avea multe probleme. Mulțumesc. Mulțumesc. beaucoup. Madame Ayala Sender, la parole. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna Ayala Sender. Mulțumesc, mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi aș dori să îl felicit și să mulțumesc domnului uh, Ertug, domnului raportor, pentru abordarea sa. E clar că poate e nevoie de o poziție mai fermă acum, pentru că avem întârzieri. Și e un semnal de alarmă. Observăm că încetul cu încetul industria, mai ales după scandalul diesel, ia anumite inițiative și anume își dorește să se lanseze în uh, fabricarea acestor autovehicule bazate pe carburanți alternativi și evident și autovehicule electrice. Și evident, partea de uh, aprovizionare, de reîncălcare, este în continuare cea care pune probleme, așa că va trebui să găsim niște soluții poate tot atât de radicale precum cele propuse de domnul raportor. Eu aș vrea să întreb comisia, pentru că știu că există deschidere, există dorință de a avansa, de a înregistra progres, dar sunt și alte departamente la comisie poate mai reticente. De aceea aș vrea să întreb, plecând de la cele spuse de doamna Lukashenska și uh, plecând de la faptul că trebuie să stimulăm într-un fel utilizatorii finali, cumpărătorii, uh, poate putem face acest lucru prin fiscalitate. Spre exemplu, dacă am putea reduce TVA-ul, aș vrea să știu dacă s-a gândit Comisia la o astfel de soluție sau ceva asemănător. Pe acest subiect trebuie să avem un dialog. Apoi, tranziția. Cum vom trece de la aceste autovehicule la cele noi? Există oare vreo stimulent acordat acelor autovehicule uh, hibride care să permită o perioadă de tranziție și de, să permită implantarea acestor infrastructuri, mai ales în mediul rural? Pentru că e clar, știm, uh, țesutul urban e același cam peste tot în orașele europene, dar cei care se află în periferie, uh, situația e diferită și dacă e să comparăm situația din orașele din, uh, nu știu, din sudul Europei comparativ cu cele din centrul și estul Europei, ne putem, găsi, ne putem gândi că o căsuță unifamilială e o situație diferită decât uh, acele blocuri cu apartamente și nevoile vor fi diferite de reîncărcare pentru autovehicule. Și atunci întrebarea mea este ce faceți în acest sens? Și apoi, plecând de la bugetul pentru rețele europene pe care îl tot discutăm și pe care îl vom vota la sfârșitul uh, lunii mai uh, um, în uh, perspectiva viitorului CFM, aș vrea să întreb Comisia ce agenda de lucru are Ideea de a, a propune un al patrulea pilon în, CF, în uh, CFM, să avem uh, un, un CFM pentru energie, pentru telecom și unul pentru transporturi. Um, știți că Parlamentul și-a manifestat interesul față de ideea de a putea utiliza în mod uh, cumulat, conjugat, diferite surse de finanțare, deci cei trei piloni, uh, transportul, energia, telecom, telecomunicațiile, evident, sunt uh, asemănătoare, pot, se pot conjuga. Și atunci, studiul și concluziile care mie mi s-au părut foarte pozitive, dacă e să ne uităm la ce, ce s-a făcut în Germania și putem extrapola acest lucru la întreaga Europa, așa cum spunea domnul raportor Ertug, mie mi se pare că atunci ar fi inteligent să avem un astfel de al patrulea pilon pentru a promova aceste infrastructuri de realimentare, de reîncărcare a acestor autovehicule pe bază de carburanți uh, Uh, alternativ, dar fără a pierde neutralitatea tehnologică. Uh, putem utiliza biocarburanți, putem utiliza gaz, putem uh, utiliza energia electrică. oricum vom avea suficiente informații, sper, în acest sens. Și apoi, aceste infrastructuri, evident, trebuie să fie comparabile, să fie interoperabile, așa cum spunea și doamna Lukashenko. Odată ce treci frontiera, dacă, spre exemplu, în Polonia se e o anumită infrastructură și ajungi în Franța și cu totul altceva. Ehm, trebuie să avem o integrare a întregului sistem, pentru că e clar că aici e vorba și de uh, noutăți tehnologice care evoluează foarte rapid, deci trebuie să avem în vedere și acest lucru. Mulțumesc! Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Aya Sender. Mulțumesc, doamna Ayala Sender. Iar acum, domnul Van Miltenberg are cuvântul și aș dori să salut să-i salut pe invitații dumneavoastră, patru liceeni care v-au acompaniat în cadrul uh, delegației uh, partidului noastră uh, politic din Olanda. Bun venit la Comisia TRAN. Unde sunteți? Cei patru liceeni sunt în sală. Nu, să nu vă fie frică să ridicați mâna. Bun venit la noi în comisie. Sunt timizi, totuși, tinerii. Bun venit oricum! Vă rog, domnul Van Miltenberg, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc și pentru uh, această primire călduroasă. Eu cred că tinerii o să își facă vocea auzită pe viitor, cu siguranță. Infrastructura și biocombustibilii, în primul rând, în domeniul acesta vreau să mulțumesc Comisiei pentru propunere, pentru uh, ambiția de care a dat dovadă, eu vreau să pun câteva întrebări, în primul rând, dar eu sunt uh, prezent și raportor în același timp pe acest subiect în Comisia pentru Protecția Consumatorilor și vreau să spun uh, ceva din această perspectivă, pentru că despre ei e vorba. Și aici trebuie să ne gândim cum putem să fim uh, mai prietenoși față de consumator. În avizul pe care l-am redactat eu în Comisia IMCO, pe care îl puteți citi pe site-ul Parlamentului, uh, va, uh, veți găsi toate părerile mele, vom avea un vot foarte rapid, voi uh, acolo iau poziție față de raportul domnului Ertug și uh, mă refer la hidrogen, mă refer la electricitate, la viitor. Pentru că dacă vrem să atingem obiectivele climatice de la Paris, trebuie să avem o politică ambițioasă și din perspectiva infrastructurii aferente. E vorba, sigur, cum a zis și colega mea, despre ou și găină, despre încărcarea mașinilor electrice și despre felul în care consumatorul nu este momentan atras, cel puțin, să cumpere o mașină electrică, chiar dacă ea este durabilă din punct de vedere al consumului. E nevoie să ne gândim tot timpul la piața europeană ca atare și să ne uităm la ea din perspectiva consumatorului pentru aceasta e nevoie să avem și campanii de informare ca să se știe, de exemplu, care sunt uh, punctele de alimentare. Dacă un uh, consumator dorește să plece cu mașina prin Europa, nu vrea să rămână în drum pentru că nu știe unde să-și încarce mașina. Aș mai vrea să mai spun ceva și despre costuri. Informațiile pe tema costurilor trebuie să fie de asemenea disponibile, trebuie să fie transparente și atunci când comparăm, de exemplu, Uh, prețurile de alimentare față de uh, prețul combustibilului de la pompa de benzină, trebuie să fie și ea această diferență vizibilă. Comisia am înțeles că se gândește să pună în aplicare o uh, politică prin intermediul unui act de punere în aplicare și uh, mi se pare foarte importantă această opțiune. Apoi o altă chestiune problematica plăților și a, uh, a finanțării. Sigur că întotdeauna când punem pe picioare un astfel de proiect, trebuie să ne gândim și la plăți. Dar când am avut roaming-ul, același lucru s-a discutat și atunci. Trebuie să nu existe o confuzie. Interoperabilitatea rămâne foarte importantă. Comisia a lansat o consultare pe subiect și m-ar interesa foarte mult dacă există deja rezultate intermediare ale acestei consultări, dacă sunt disponibile de asemenea și dacă am putea să le vedem. În legătură cu ambițiile legate de infrastructura de bază interoperabilă, aș vrea să spun că aici este mult de făcut, e nevoie de subvenții, dar este nevoie poate și de împrumuturi. Nu ne-am gândit la această variantă. La începutul lui mai, noi am făcut propunerile noastre pentru CFM și pentru mine ar fi foarte important din partea Comisiei să știm care ar fi poziția lor pentru infrastructura, pentru uh, combustibili alternativi, mai ales în cadrul CFM-ului. Dacă există destul de multe um, posibilități la, la mecanismul de interconectare a Europei, de exemplu 2.0, dacă există spații și linii bugetare pentru a putea face așa ceva. Acesta este punctul meu. Ambiția trebuie să fie ridicată și statele membre trebuie să lucreze împreună cu Europa, pentru că numai așa putem să garantăm un, un transport interoperabil și um, corect în Europa. Eu mă bucur de colaborarea cu colegii din perspectiva mea de aviz din partea Comisiei IMCO. Mulțumesc foarte mult, domnule Van Mildenberg. Iar acum doamna Gonzales are cuvântul, vă rog. Muchas gracias. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru grupul nostru, evident, acesta este, aceasta este o dezbatere esențială. Înțelegem că este absolut urgent să uh, punem în aplicare acest plan de acțiune pentru combustibilii alternativi. Totuși, aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că nu toți combustibilii alternativi sunt la fel. Nu au aceleași consecințe asupra mediului, nu au aceleași consecințe sociale când vorbim despre uh, biocombustibilii uh, combustibilii pe care îi numim alternativi. De exemplu, gazele naturale care vin prin uh, uh conducte de la mii de kilometri dintr-o țară unde nu sunt respectate drepturile omului. Atunci îl putem caracteriza ca pe un combustibil alternativ, așa cum ni-l dorim în discuția asta? Este important să avem bio, uh, uh, să avem combustibil uh, din surse regenerabile de energie. Dacă ne gândim la marile orașe cu emisii foarte mari de CO2, atunci trebuie să uh, pariem pe infrastructură, pe rețelele electrice. Când vorbim de uh, combustibil alternativ, trebuie să ne gândim la foarte multe elemente. Ne gândim la mijloacele de transport și unele din ele uh, care um, poluează foarte puțin sunt căile ferate. Pe căile ferate trebuie încurajate, trebuie să încurajăm formele de transport colectiv, cum ar fi taxiurile care uh, abia au început, uh, taxiurile folosite uh, în comun, un sistem care abia a început să funcționeze în anumite uh, părți ale Europei. Asta pentru a reduce și emisiile de CO2, un element pe care îl pierde din vedere Comisia aceasta de unde vine electricitatea. Uneori ea este produsă în termocentrale care funcționează pe combustibili fosili. Noi ar trebui să pariem pe combustibili alternativi care, au o ener- care, au, um, care provin din surse regenerabile de energie. Mulțumesc. Cu Madame González. Monsieur Riquet, la parole est Mulțumesc foarte mult, doamna González, Domnul Richea, aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc, doamna președinte. Eu aș vrea să adresez comisiei pe un aspect tehnic care mi se pare important. De mai mulți ani de zile discutăm despre problema carburaților alternativi și mă refer și la electricitate. Între timp lucrurile s-au schimbat destul de mult. Uh, inițial discutam despre autovehicule electrice cu autonomie în jur de 100, 120, 130 de kilometri. Acum avem autovehicule produse în serie la prețuri abordabile care pot parcurge până la 400 de kilometri uh, în jur de, și ar costa în jur de 25.000 de euro. Și probabil că destul de rapid vom obține o autonomie de 500-600 de kilometri. Deci, schimbă cu totul datele problemei. Și anume, când ai o autonomie de 100 de kilometri, trebuia să fii în măsură să ai uh, anumite puncte de realimentare, uh, în așa fel încât oamenii să își poată prelungi autonomia, să aibă autonomie suficientă. Acum, dacă avem o autonomie de 500 de kilometri, e cu totul altceva. Și anume, natura rețelei se va modifica profund. Uh, și în mod dublu. Mai întâi, pentru că nu mai e nevoie de același tip de rețea în orașe și, în al doilea rând, pentru că putem avea puncte de reîncălcare la domiciliu. Și e adevărat că dacă e vorba de blocuri cu apartamente, e o situație diferită decât o casă individuală. Dar pe mine mă neliniștește faptul că nu există o astfel de uh, legătură care să se facă între energie și locuințe și posibilitatea de a avea în astfel de uh, locuințe colective, blocuri, uh, nu s-au prevăzut acest tip de uh, infrastructură de reîncărcare a autovehicolor. Și dacă acestea există, dar există pe șosele pentru a avea deci o, o, o posibilitate de a călători pe distanțe mai lungi, atunci ar trebui să avem o, o situație tehnologică în care putem încărca rapid Uh, dacă am făcut nu știu câți kilometri, n-am să mă opresc timp de trei ore să aștept să mi se încarce mașina. Nu. Deci, ideea pe care noi trebuie să o abordăm acum e diferită în ceea ce privește rețele de reîncărcare. Uh, eu cred că am fost depășiți de felul în care a evoluat uh, acest auto, au evoluat acest autovehicul. Eu mi-aduc aminte de o dezbatere care era de fapt punctul de plecare. Puncte de reîncărcare în orașe care trebuia să fie foarte dense, în așa fel încât autovehiculul să poată fi reîncărcat și să fie autonom. Acum eu mă întreb, Comisia își schimbă cu totul abordarea la nivel tehnic în așa fel încât să o adapteze la infrastructura care mâine pe păi mâine va sosi pe piață. Autovehiculele cu autonomie de 500-600 de kilometri sosesc chiar la sfârșitul anului viitor. Deci, oare nu cumva discutăm noi acum de o rețea total inadaptată, neadaptată uh, cu realitatea, cu autovehiculele de astăzi? Și mă gândesc că ar trebui să invităm Comisia să facă o legătură între dezbaterea noastră de astăzi și dezbaterea referitoare la locuințe și felul în care acestea vor beneficia de infrastructură de realimentare. Ideea este să avem o analiză care să se dezvolte în ceea ce privește realimentarea autovehicolor electrice care riscă să fie total depășită la un moment dat pentru că vom avea baterii foarte puternice. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule Riche. M-am scris și eu la cuvânt și am foarte multe întrebări de adresat comisiei. Mai întâi, dragi colegi, mă gândesc că în momentul în care discutăm despre alternativ, e ceva care trebuie să fie uh, la plural. Alternative deci nu putem paria doar pe autovehicule electrice. Astăzi observăm că există această simpatie exagerată față de autovehicule electrice. Însă eu nu vreau să avem o singură sursă de energie. Prefer să vorbesc despre un mix energetic cu o dorință de a avea și gaz și hidrogen și eventual și energie electrică. Pentru că nu putem avea un dublu discurs aici în Europa. Nu putem avea o foaie de parcurs în ceea ce privește energiile regenerabile variabile în care avem un obiectiv de uh, obținut, pentru că pentru prima dată se spune că trebuie să ajungem la 12% de energie regenerabilă și că energia ele- uh, mașina electrică de fapt va funcționa pe bază de ce? De energie nucleară? Nu. Ar fi un dublu discurs. Dacă vreți, trebuie să avem energii regenerabile și să facem în așa fel încât uh, mașina de mâine să funcționeze pe energie regenerabile. Iată un prim element. Al doilea, eu cred că nu trebuie să ne concentrăm doar pe uh, alternativa de carburanți când vorbim despre infrastructură. De ce spun asta? Domnul Riche a vorbit de baterii. Prima problemă, spre exemplu, se referă mai ales la uh, partea urbană în mediul rural, aveți cumva impresia că o să găsiți borne electrice așa peste tot? E clar că le veți găsi mai, de, mai dese și mai multe în mediul urban decât în mediul rural. Și aici e o dublă pedeapsă. Pentru că cei care sunt în uh, uh, mediul rural nu vor avea borne electrice și celor care sunt în orașe o să le spunem uh, Uh, păi ne pare rău, mașina noastră pe carburanți de, din energie, uh, carburanți fosili, nu mai au voie să circule în oraș. Păi și atunci ce facem? Nu putem discuta despre energie alternative dacă noi ne uităm exact ce se întâmplă pe teren. Și un al treilea aspect care mie mi se pare destul de incredibil, vă spun asta, și anume că doamna Gonzalez, noastră ați vorbit uh, despre planetă. Bun, dar eu cred că mm, suntem destul de departe de obiectivele COP21, pentru că în logica noastră, Comisia, puneți uh, accentul pe o energie, dar nu vă gândiți la întreaga filieră. Și eu, mm, asta pune probleme, cel puțin mie, pentru că astăzi nimeni nu poate demonstra că o mașină electrică, mai ales care funcționează pe bază de energie nucleară, e ceva reciclabil. Deci, nu putem vorbi de carburanți alternativi dacă nu avem și o filieră întreagă, conexă, pentru reciclarea mașinii respective. Asta încă nu e gata. Și un ultim element, e vorba de politică industrială aici. Nu putem să avem astfel de tehnologii dacă nu avem și o nouă politică industrială. Unde sunt siturile de producție? Fabricile? Cum vor funcționa? Deci, eu am să vă dau un exemplu foarte concret și cunosc bine tematica. O pompă de benzină cu energie fosilă nu poate fi retransformată în pompă de alimentare electrică. Ce facem cu uh, uh, benzinările vechi? Ce facem? Prima problemă. A doua. Cum vom crea o filieră pentru mașinile care există? Pentru că scopul uh, nu e să tot uh, uh, punem în producție mașini noi, ce ne facem cu mașinile care există deja și care ar trebui să fie retransformate mâine și să folosească carburanți alternativi. Asta e o chestiune de viitor, pentru că dacă ne uităm și la scandalul diesel, ne dăm seama că mulți nu respectă normele. Și deci dacă instaurăm niște sisteme care până la urmă vor produce niște mașini care nu respectă normele și ne poluează de dimineață până seara, păi uh, e un sistem uh, care va eșua. Deci va trebui să ne gândim la un nou sistem de producție și în acest sens n-a fost nicio foaie de parcurs de la Comisia Europeană. Am să mă opresc aici pentru că dacă mă lăsați vorbesc 10 ani la rând. Doamna de Pre din partea Comisiei, vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much. Uh, I'll start by saying that it's always a pleasure to... Aș vrea să vă spun în primul rând că este întotdeauna o plăcere să mă aflu aici, între dumneavoastră, uh, alături de dumneavoastră. Domnul Kramer, v-ați înscris? Mulțumesc și eu mă înscrisesem la cuvânt, mulțumesc că mi-ați dat cuvântul acum. În primul rând vreau să spun că e vorba de o uh, posibilitate de tehnici alternative și de aceea trebuie să ne stabilim pe o uh, Uh, cale, să nu știm, uh, nu e bine să ne stabilim pe o cale pentru că nu știm care sunt inovațiile care se vor aduce în următorii ani. Trebuie să avem grijă. Al doilea punct, în Germania, de exemplu, avem o subvenție diesel, se numește. Care este poziția Comisiei asupra faptului că, pe de o parte, subvenționează dieselul și, pe de altă parte, dorește să finanțeze um, financeze și să stimuleze toate, toți combustibilii alternativi, când fiecare litru diesel uh, de diesel e, primește 0,18 cenți, adică 8 miliarde pe an pentru motorină, care de fapt este foarte uh, dăunătoare pentru sănătate. De fapt ar trebui să spunem aceste subvenții pentru un combustibil care este periclitant din punct de vedere al sănătății, nu are cum să fie armonizat cu toate stimulentele pentru uh, electricitate și altele. Toată lumea vorbește de electromobilitate, numai că atunci când vorbim de electromobilitate, toată lumea se gândește la mașini, însă în 1996 am stabilit că și uh, transportul pe cale ferată să fie și electrificat, însă avem doar 60% la nivel uh, Germaniei și 50% la nivelul Europei, deci mai avem foarte multe de făcut și în domeniul căilor ferate. Am vorbit și despre curent, însă curentul uh, vine din priză. În Germania suntem foarte mândri că avem 30% din energie regenerabilă, dar 70% totuși, dacă ne uităm la partea cealaltă, vine din altă sursă. Am avut un ministru de economie, Zigmar Gabriel se numea, care, deși fusese înainte ministru al mediului, a oprit dezvoltarea uh, Uh, energiilor regenerabile pentru a stimula uh, energia bazată pe cărbune. Nu se poate să fie posibil așa ceva. Nu putem, pe de-o parte, cu banii contribuabilului să subvenționăm motorina în direcția greșită și, pe de altă parte, să spunem că noi dorim să mergem în direcția corectă. Și o ultimă întrebare către Comisie. Haideți să ne gândim că 100% din mașini ar fi la ora actuală electrice, dar în Europa avem în total numai 20% de energii regenerabile. Cum faceți cu această discrepanță? Nu putem spune că mașinile electrice sunt mai bune din moment ce uh, nu avem de unde să le alimentăm. Trebuie să ne uităm la întregul ciclu, de la uh, producție până la folosire și reciclare. Și aici există diferite studii făcute de oameni de știință, dar nu este foarte clară concluzia. Unii spun că e bine. E clar că unii spun că benzina e mai bună, alții spun că ele, mașinile electrice sunt mai bune din punct de vedere al costurilor pentru mediu. Dar ce facem dacă avem 100% mașini electrice și numai 20 90% de regenerabile și 80% în continuare vin din uh, centralele pe cărbune și tot așa. Avem tot felul de discrepanțe. Noi vorbim de visuri de genul regenerabile peste tot, dar de fapt avem decât 20% și calea mai e lungă. Dacă în 10 ani vrem să oprim alte tipuri de uh, combustibil, eu cred că în 10 ani nici pe departe nu o să avem 100% regenerabile. Și acei 8 miliarde de care vorbeam de subvenții pentru motorină, dacă acele ar fi băgați, de exemplu, în, rege- în energii regenerabile și am putea urca măcar până la măcar am putea spune că mergem în direcția corectă. Însă așa cum se fac lucrurile acum, se stimulează totul, dar fără un obiectiv concret nu o să putem atinge obiectivele acestea care în același timp uh, ne ajută pentru o sănătate mai bună și care ne ajută și în domeniul climatic. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Kramer. De data aceasta reușesc, doamnă de presă, vă dau cuvântul în fine, vă rog. It's making the transition a little bit harder, but... Uh... Mulțumesc foarte mult. Tranziția a fost un pic mai dificilă, dar iată că am ajuns. Să începem cu uh, neutralitatea tehnologiei. Dacă vă uitați cu atenție la planul de acțiune, el respectă principiul neutralității tehnologice. Cu adevărat face acest lucru. Avem un capitol special privind uh, Uh, consumatorii și uh, punctele de uh, reîncărcare pentru vehiculele electrice, e adevărat, dar noi respectăm principiul neutralității tehnologice în, con- în continuare. Gândiți-vă cum am folosit fondurile mecanismului pentru interconectarea Europei astfel încât să putem merge în direcția diversilor combustibili alternativi. Uh, să nu uităm ă, directiva și obiectivul său să asigure continuitatea serviciilor pentru consumator de-a lungul întregii rețele. Altfel, ajungi într-o situație în care un stat membru favorizează o anumită tehnologie, un alt stat membru altă tehnologie. Deci noi nu ne îndepărtăm niciun pic de principiul neutralității tehnologice. Apoi, înainte de a porni cu plan, uh, să vorbesc despre planul de acțiune în sine, aș vrea să pun lucrurile în perspectivă un pic. Planul de acțiune nu este izolat, el face parte din al doilea pachet pentru mobilitate. De ce a dorit Comisia să vină cu un set de măsuri ca un organizate ca pachet? Pentru că e problema aceea cu uh, uh oul și găina, dar uh, infrastructura este doar un aspect. Ce face și industria, industria producătoare de vehicule? Ce se întâmplă acolo? Există o propunere din partea uh, DigiClima uh, vis-a-vis -vis de standardele pentru emisiile de CO2. E un standard foarte important. Atunci când am evaluat cadrele naționale de politici în domeniu, în cadrul dialogului pe care l-am lansat cu statele membre, unii au spus, uh, ei bine, unele planuri uh, nu prea demonstrează gândire uh, strategică și poate avem nevoie de mai mult de un dialog mai bun cu industria. Avem nevoie de deschidere mai mare din partea industriei. Toate aceste lucruri trebuie uh, avute în vedere. Apoi, începând cu întrebarea domnului Ertug. Noi gândim la fel. Și noi vrem să fim mai ambițioși. Bineînțeles că vrem să fim mai ambițioși. Dar propunerea inițială a comisiei avea ținte. Asta e absolut clar. Da. Ce se întâmplă acum? Clar, nu obținem ceea ce ne doream. Dar ne aflăm la o răscruce. Sau începem Uh, cu o nouă propunere, negociem cu dumneavoastră, cu Consiliu și cât timp am fi pierdut? Cel puțin 2-3 ani. Putem purta aceeași discuție peste 3 ani. Ce se întâmplă atunci când uh, planifici un nou cadru uh, strategic? la nivelul statelor membre, tendința este uh, să se procedeze ca până acum. Iar acum noi spunem nu. E momentul să acționăm. Acum. Am uh, lansat planul în noiembrie 2016, l-am, uh, am analizat situația și putem uh, veni imediat cu măsuri de infringement. Statele membre tot primesc uh, scrisori din partea noastră pentru că urmărim planul, vedem cum a fost transmusă directiva. Am mers și în instanță când a fost nevoie. Deci este un proces în desfășurare și foarte bine monitorizat. Apoi, dacă suntem pe calea cea bună cu perioada de tranziție. Aici ar trebui să împărțim discuția, uh, vorbind ce se va întâmpla până în 2020, după 2020 până în 2030. În planul de acțiune vedeți că mm, stăm bine cu țintele cât de cât, cu țintele pentru 2020. Nu spun că lucrul ăsta se întâmplă în toate statele membre. Dar ce facem, efectiv? În primul rând, discutăm, uh, cooperăm mult mai bine cu statele membre. Avem și o um, uh, campanie, un turneu de promovare și le spunem statelor membre că noi nu vrem un raport, nu vrem un cadru național unic, vrem niște instrumente flexibile, vrem să vedem cum evoluează acest plan de la un an la altul. Și vreau să leg acest lucru de comentariul domnului Riche. Aveți perfectă dreptate. Dacă ne uităm la evaluarea impactului la momentul prezentării propunerii, ei, acum lucrurile s-au schimbat foarte mult în comparație cu acea uh, evaluare a impactului. Uh, la un moment dat, Comisia chiar n-a avut dreptate. Dacă ne uităm la angajamentele luate de industrie acum, vedem cum evoluează uh, lucrurile. Tehnologia evoluează, bateriile evoluează și trebuie să vedem într-adevăr problema infrastructurii din uh, puncte de vedere diferite. Iar aici avem două probleme. Suntem cât de, stăm cât de cât bine cu uh, transportul pe distanță lungă. Problema este însă la zona urbană. Uh, și aici avem marea problemă a um, um, performanței energetice a clădirilor. Uh, să vedem care este situația cu precablarea. Încă o dată, aveți dreptate. Cum răspundem tuturor acestor probleme? În anumite cadre naționale de politici se ajunge la un nivel atât de detaliat încât uh, sunt scoase în evidență diverse nevoi pentru diverse regiuni. Dar lucrul ăsta nu se întâmplă în fiecare caz. Ei, trebuie să mai facem aici niște eforturi. Planul de acțiune, finanțarea și planurile pentru viitor. Domnul Taylor a spus că avem un plan foarte modest nu fiți atât de dur cu noi. Și să vă spun și de ce. Cred că acest plan de acțiune reușește pentru prima oară să combine diverse instrumente pentru a atinge același obiectiv. Am reușit să mobilizăm fondurile uh, mie, uh, fonduri de la DigiClima și uh, 800 de milioane de euro au fost uh, făcuți disponibili. Sigur, dacă ne gândim la nevoile pentru 2025, o să spuneți că e mica toată. <laughs> Atunci uh, aveți concluzia. Sunt de acord cu dumneavoastră. Trebuie să fim și mai ambițioși. Și vreau să uh, leg acest lucru de comentariile doamnei Ayala. Avem nevoie de un al patrulea pilon al uh, mecanismului pentru interconectarea Europei? Concluzia mea personală ar putea fi că nu avem nevoie de alți combustibili alternativi pentru a uh, uh, introduce în pachetul uh, pentru uh, mobilitate. Avem nevoie de un al patrulea pilon care să financeze ceea ce facem deja. Avem nevoie, practic, de flexibilitate ca să putem răspunde uh, altor probleme care rezultă din utilizarea uh, combustibililor alternativi. Să ne gândim la rețele uh, și efectul lor asupra mobilității. Există aici niște provocări, nu niște probleme, dar provocări și trebuie să răspundem problemelor, um, provocărilor de astăzi cum putem să facem ca rețeaua inteligentă să fie și mai inteligentă, ca să uh, transmitem și mai multe date către aceste rețele inteligente. Trebuie să ne gândim foarte clar ce trebuie să finanțăm în viitor și cum să răspundem diverselor probleme. Dar, bineînțeles, trebuie să fim fi, uh, ambițioși și când vine vorba de finanțare. Uh, s-a vorbit despre discrepanțele între uh, seturile de date. S-a discutat în Comitetul pentru Combustibile Alternativi în februarie uh, și noi am întrebat statele membre, oameni, nu s-a plâns nimeni, chiar am, avem toate cifrele perfecte. Noi vrem să intrăm în dialog cu dumneavoastră și dacă am greșit, trebuie să Uh, corectăm. Uneori am mai primit niște comentarii, dar în general, cred că, într-adevăr, trebuie să avem date mai solide. Și aici fac uh, legătura cu activitățile de uh, sprijinire a proiectelor în mecanismul pentru interconectarea uh, Europei. Trebuie să creăm niște uh, punți între comunitatea IT, comunitatea uh, care se centrează pe combustibilii alternativi. Trebuie să avem o viziune de ansamblu mult mai clară ce s-a finanțat uh, cu bani publici și ce creează piața când vine vorba de uh, stații de uh, reîncărcare și realimentare. Lucrurile astea uh, vor începe foarte, foarte curând. Apoi, problema nu se uh, rezumă numai la uh, punctele de reîncărcare, că uneori avem puncte de reîncărcare care sunt gata să fie folosite, dar nu le folosește nimeni. Care este prețul combustibilului alternativ? Și aici fac legătura cu un uh, act de punere în aplicare pe care îl întocmim în, împreună cu statele membre. Ne vom întâlni mâine uh, cu Comitetul pentru uh, Combustibilii Alternativi. Uh, vom avea un vot pentru a vedea prețurile și avantajele pe care uh, consumatorii le au a, a, um, alegând Uh, vehicule pe combustibil alternativ. Apoi, domnul Van Miltenberg, aveți dreptate. Poate problema nu se simte astăzi, dar în curând o, o vom simți. E vorba de, uh, de costuri. Am vorbit despre roaming, am văzut despre închiderea pieței cu uh, câțiva actori care devin lideri în uh, domeniul acestor servicii și nu cred că ar trebui să uh, repetăm aceleași probleme pe care le-am avut în alte sectoare. Apoi, uh, stimulentele fiscale. Doamna Iala, asta ține mai mult de statele membre, dar, într-adevăr, uh, problema face parte din uh, dialogul nostru cu statele membre aceste elemente se regăsesc în, uh, planuri, în uh, planurile naționale. Dacă ne uităm la instrumente și la stimulente, logic este ca diversele elemente să fie uh, foarte apropiate și uh, mai aveți un singur minut, spune doamna președinte. Da, nu mai am mult. Vreau uh, să vă amintesc că provocările de ieri nu mai sunt provocările de astăzi. Trebuie să gândim altfel instrumentele uh, financiare, uh, utilizarea la nivel geografic a instrumentelor financiare și avem nevoie de un alt tip de cooperare. Vă rugăm să ne ajutați să cooperăm mai îndeaproape cu statele membre. Avem nevoie de uh, bugete. Uh, trebuie să lucrăm îndeaproape cu colegii din ministere. Mulțumesc! Merci beaucoup, Mulțumesc foarte mult, doamnă Depre, pentru toate aceste informații. Vom continua dez... Am putea continua dezbaterea ore în șir, dar cred că noastră ați insistat pe un lucru, un lucru important și anume ceea ce se va întâmpla în industria automobilă în următorii 5 ani nu are nimic de a face cu ceea ce s-a întâmplat în ultimii 50 de ani. Și o să trebuiască să ne pregătim, pentru că revoluția va fi nu doar energetică, ci și la nivel de comportamente, la, de obișnuințe, de uh, uh, și, va, și va fi și o revoluție la nivel digital. Evident, putem uh, să încheiem dezbaterea, dând din nou cuvântul domnului raportor. Ismail, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumesc, doamnă Depre. Eu cred că, doamnă Depre, trebuie să discutăm cel mai bine bilateral, imediat, cât se poate de repede, pentru că am senzația că de ceva vreme vorbim unul pe lângă celălalt. Am această impresie pentru că eu v-am atras atenția asupra discrepanțelor în ceea ce privește cifrele și nu am primit niciun răspuns de la dumneavoastră. E vorba mai ales de această problemă și, dacă am înțeles eu corect lucrurile, planurile naționale au fost construite pe baza acestor cifre. Dacă statele membre vin cu planuri naționale de acțiune și există um, o cifre pentru LNG, pentru uh, GNC, acelea sunt cifrele pe care statele membre le-au adus la, în atenția dumneavoastră și, după părerea mea, ar fi bine ca ele să se suprapună cu cifrele pe care ni le oferă Comisia Europeană, ceea ce nu este cazul deloc. Și n-am primit niciun răspuns astăzi de la dumneavoastră la întrebarea mea. Și am impresia în continuare că, de fapt, Comisia Europeană se lasă cumva adusă de nas de statele membre. Statele membre până acum nu au uh, dorit inclusiv statul meu membru și nu vreau să aduc o critică către un stat sau altul, ci nu au vrut să facă transferul de mobilitate așa cum uh, în direcția în care ați avut dumneavoastră intenția să o faceți în 2013, adică în transportul public cu obiective foarte clare care să poată să fie sancționate, deci cifre foarte clare în ceea ce privește infrastructura. Și aceste state membre nici până astăzi nu se conformează. Dezbaterea din Germania și din alte state membre arată tocmai că avem principiul cu găina și cu oul pe care nu l-am rezolvat. E o problemă pe care nu o vom rezolva în continuare dacă în continuare noi ne pierdem în bătălii secundare. Noi, ca legislator, ca și co-legislator aici în Parlamentul European față de legislația Uniunii Europene, avem ca sarcină să legiferăm să facem legislație care să influențeze viitorul industriilor și al oamenilor din Europa pozitiv. Și îmi cer scuze să vă spun, dar nu se întâmplă așa ceva. Nu o facem dacă tot felul de comunicări sunt uh, oferite uh, la fi, uh, periodic, dar cei care trebuie să le pună în aplicare sunt în capitale. Și Comisia Europeană este acea instituție care este responsabilă pentru ca să fie atinse obiectivele. Noi facem propuneri uh, concrete, dumneavoastră răspundeți uh, într-o comunicare, deci prin planul de acțiune, Spuneți că ați putea disponibiliza 8 milioane de euro, dar care trebuie să fie parte din mecanismul de conectare a Europei. Și nu ne spuneți în același timp cum trebuie finanțați acești bani. Nu e vorba mie de fapt de acei 800 de milioane de euro, ci pe mine ce m-ar interesa să știu este care este direcția în care mergem în Germania și nu numai, avem o dezbatere de amploare care um, a fost uh, trasa, de către Curtea Constituțională și care spune că dacă avem probleme uh, cu emisiile și dacă nu vom face nimic, vom avea foarte multe valori pe care le vom distruge, pentru că foarte mulți oameni care uh, au cumpărat de bună credință mașini Euro 5, Euro 6, nu vor mai putea să-și folosească mașinile așa cum uh, aveau intenția să o facă atunci când au uh, cumpărat mașina. Dacă nu vrem ca industria noastră în 2035, uh, în 2040 să fie distrusă, pentru că despre asta este vorba, atunci trebuie ca aceste industrii să fie susținute și putem să facem acest lucru credibil numai dacă nu numai că le impunem uh, sancțiuni pentru emisii mari de dioxid de carbon sau praguri în acest domeniu, ci și spunându-le că e nevoie de ambiție, că le oferim ajutorul, puntea, pentru ca în fine să poată și realiza aceste obiective. Nu putem tot timpul să ne ascundem în spatele faptului că nici concernele auto nu știu prea bine ce vor. Se poate să fie așa, dar nu este treaba mea ca legislator să justific ceea ce vrea vreo branșă din industrie pentru că nu știe încotro e calea. Eu trebuie să le stabilesc cadrul ca legislator și apoi statele membre, dacă nu fac nimic în Consiliu, noi suntem cei care trebuie să acționăm. Dar noi nu avem dreptul de inițiativă, Comisia îl are. Nu putem tot timpul să invocăm tot articolul 10 pe care uh, ne tot, uh, cu care ne tot amenințați că avem un termen de trei luni. Noi suntem aici în Parlamentul European și de aceea sunt mai emotiv astăzi, pentru că de fiecare dată repetăm aceleași dezbateri de săptămâni, de luni, de zile. Avem nevoie de pași concreți și avem nevoie de o clară imagine a obiectivelor pe care vrem să le atingem. Avem nevoie de o infrastructură care să permită industriei să își aducă pe piață autovehiculele, fie că e vorba de circulația urbană, fie că e vorba de autostrăzi, fie că e vorba de porturi, indiferent de unde aplicăm mobilitatea. Și lipsește acest plan și aici e sarcina Comisiei Europene să o facă. Vă rog de aceea, doamnă Depre, să vă mai, uh, să mai acceptați o discuție cu mine, pentru că poate dacă discutăm bilateral, pot să vă mai spun încă o dată ce cred eu că e important, nu numai pentru mine, ci și pentru celelalte grupuri din Parlamentul European planurile uh, de na- acțiune naționale, și o să mă opresc aici, au fost de fapt un pachet uh, uh, înșelător, nu a fost nimic în, înăuntru, pentru că Consiliul s-a impus, n-a dorit să primească niciun ordin de la nivelul european, nu a vrut să-i se spună câte infrastructură trebuie să construiască în cât timp. Iar industriile noastre acum suferă. Avem 3-4 ani deja pe care putem să-i considerăm pierduți. China a, va construi 3-4 milioane de puncte de alimentare în următorii ani. Au deja uh, un cadru de legiferare pentru ca să poată să fie uh, industria viitorului și ca această piață să fie chineză. Eu n-aș vrea să trebuiască în 50 de ani să cumpere consumatorii numai mașini din China. Eu aș vrea să pot să mai conduc o mașină europeană. Oricum, ar trebui să avem grijă nu numai de obiectivele de dioxid de carbon, dacă acele trebuie să fie 30, 40 sau 50%, acestea se pot reglementa la nivel intern. Dar totuși trebuie să stabilim un cadru pentru ca industriile să știe că acesta este cadrul legislativ pe care noi ne orientăm și că trebuie să ajungă acolo. Iar atâta timp cât noi nu facem acest lucru, nu o să putem spune că ne facem treaba bine. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Ertug! Mulțumesc pentru uh, această acest elan pe care îl uh, aveți și care, uh, deci o să mai spun încă o dată pentru că domnul Ertug nu a auzit, spuneam domnule Ertug că vă mulțumesc foarte mult pentru acest elan de care dați dovadă care reprezintă și elanul comisiei noastre. Aceasta arată și în ce măsură comisia noastră va fi hotărâtă în continuare și pe subiectele acestea, care vor, nu sunt nu numai de subiecte de viitor, ci sunt chestiuni care țin de sănătatea publică, vorbim aici de poluare și vorbim și de relansare industrială. Aveți dreptate, domnule Ertug. Și acum să rămânem în lumea industriei auto și, dragi colegi, să trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, pentru că se pare că avem un uh, grup uh, de înalt nivel, un high-level group, care vorbește foarte des de probleme în domeniul industriei auto. Grupul este Gear 2030 și v-am invitat aici pentru ca să ne raportați uh, care sunt uh, evoluțiile în cadrul grupului dumneavoastră și pentru ca dumneavoastră să uh, ne prezentați un studiu. Acest studiu va fi urmat de o discuție. Vă rog dacă ieșiți din sală să o faceți în liniște. Vă rog să ieșiți în liniște și să vorbiți afară după aceea. Deci spuneam că grupul de discuție ne va oferi o prezentare astăzi care va fi urmat de o discuție și de un raport final pe uh, uh, activitățile grupului la nivel înalt Gear 2030 în industria auto în Uniunea Europeană care se referă la creșterea sustenabilă. Acest grup de lucru a fost format acum 2 ani și a um, reunit uh, toate industria auto, diferite asociații europene, reprezentanții consumatorilor, a sindicatelor și chiar ai securității rutiere, dar și mai mulți decidenți politici europeni, 12 miniștri și uh, câțiva comisari. O să ne povestiți dumneavoastră mai multe despre subiect. Grupul de lucru are ca scop formularea unor recomandări strategice cu privire la competitivitate, creștere durabilă a industriei auto, dar și stabilirea unui plan de acțiune cu privire la punerea pe piață unor vehicule autonome și automatizate, sisteme de transport inteligente și vehicule fără emisii poluante. E vorba, deci, de subiecte care sunt extrem de pertinente pentru comisia noastră, dar în același timp e vorba de subiecte care reprezintă un interes strategic pentru comisie. Raportul grupului de lucru a fost finalizat în 2017 și sunt foarte bucuroasă să vă spun că astăzi Comisia Europeană poate să vină să ne prezinte și concluziile și recomandările sale și în același timp prin intermediul unei prezentări toate uh, părerile unui expert, domnul Mase. Domnul Mase, unde sunteți, domnul Mase? Bună ziua, domnule Mase! Sunteți profesor și director adjunct pentru cibersecuritate la Universitatea din Colorado. Sunteți invitați în comisia noastră pentru ca să ne spuneți opinia dumneavoastră despre protecția datelor și cibersecuritatea. Și înainte să vă dau cuvântul, o să dau cuvântul comisiei, mai precis domnului Cozigu, foarte drăguț nume Cozigu. Sunteți directorul Departamentului Transformări Industriale și uh, lanțuri de valoare avansate. Sunteți membru al direcției din comisie DigiGrow și o să ne explicați concret, vă rog, care este misiunea dumneavoastră în cadrul DG Grow. Bun venit în comisia noastră! La fois Mulțumesc, doamna președinte. Nu e pentru prima dată că un nume breton uh, până la urmă face pe lumea să zâmbească. Mulțumesc! Vreau să mă refer la competitivitatea și creșterea industriei auto în Europa. Acesta este scopul principal al grupului Gear 2030. După cum ați spus și dumneavoastră, e vorba de raportul final care a fost elaborat în octombrie anul trecut și obiectivul principal a fost să venim cu recomandări pentru a face față provocărilor cu care se confruntă acest sector pe termen mijlociu și lung. Poate pentru a aminti faptul că sectorul auto din Uniunea Europeană și cei care cunosc sectorul uh, cunosc aceste cifre. E vorba de 12 milioane de doisprezece milioane de lucrători care, uh, din, dintre care 3,3 milioane din lanțul de producție, 90 de miliarde e vorba de o balanță comercială pozitivă, deci exportăm, și de asemenea e vorba de un sector care investește în cercetare, uh, e vorba de 50 de miliarde uh, pe an. Deci, putem spune că e un sector esențial pentru economia noastră. Acum, în raportul final, Accentul s-a pus pe provocări, competitivitate, lanțul valorii, decarbonizarea, uh, reducerea emisiilor uh, autovehiculor și autovehicule conectate sau automatizate. Și asta reprezintă o bază puternică pentru munca noastră. Și aș vrea să menționez ceva care este foarte important Uh, ați spus că da, uh, lucrăm oarecum așa izolat la comisie. Să știți că nu chiar așa. Avem reprezentanți din partea statelor membre, din partea uh, întregului lanț valoric, din partea industriei, din partea consumatorilor, din partea sindicatelor, dar am avut de asemenea și participare și implicare din partea tuturor comisiilor, unităților de la Comisia Europeană care discută despre mobilitate și despre autovehicule. Acum, Vrem să promovăm aceste recomandări uh, mai ales în ceea ce privește perspectiva pregătirii celui de-al treilea pachet de mobilitate ce va fi adaptat de comisie luna viitoare, în mai. Aș vrea să spun că avem 32 de recomandări, n-am să le uh, citesc pe toate, uh, o să dureze prea mult ca să termin toată lista, dar anumite provocări au fost identificate și uh, avem câteva idei pe care vrem să le promovăm pentru a face față acestor provocări. Mai întâi, provocările. Se subliniază faptul că lanțul valoric se confruntă cu niște provocări nemai văzute până acum. Așa cum spunea și noastră, doamna președinte, evoluțiile din următorii 5 ani vor fi mult mai mari decât cele din ultimii 50 de ani. E corect. Acum, ca să numesc câteva dintre ele, dezvoltarea uh, mașinilor conectate sau uh, fără șofer, un lucru foarte important în lanțul valoric, schimbarea modelului de business, de asemenea, apoi industria trebuie să facă față unor uh, noi tehnologii, utilizarea sporită a roboților, deci robotizare, evident, Uh, vom avea și beneficii de pe urma digitalizării, dar s-ar putea să apară și noi costuri în acest context, așa că am să revin la asta. Apoi, trebuie să îndeplinim uh, țintele noastre de mediu, ceva vital, și de asemenea să putem uh, promova autovehicule cu emisii zero. Apoi, evident, aș menționa de asemenea și așteptările consumatorilor care evoluează. Acesta își dorește să aibă uh, servicii de mobilitate, există, nu uitați, posibilitatea de utilizare în comun a uh, anumitor autoturisme, uh, există așteptări mari în ceea ce privește conectivitatea, siguranța și toate aceste lucruri se petrec la un nivel global iar industria noastră europeană se confruntă cu o mare concurență. China a fost menționată adineori. Există diferite uh, piețe pe care aceste uh, autoturisme pot fi comercializate și deci trebuie să avem eforturi uh, făcute de către factorii politici pentru a promova implementarea acestor recomandări din partea grupului Uh, la nivel înalt. Apoi, în ceea ce vrește globalizarea, evident că trebuie să avem uh, un acces echitabil la piețe. Acest lucru nu poate fi contestat. Și în final, toți acești factori vor duce la o schimbări structurale în lanțul valoric, pe piețe și vor avea implicații și asupra forței de muncă, fără îndoială. Um, multe posturi nu vor mai fi necesare, va fi nevoie de noi competențe, de noi uh, meserii și acest lucru trebuie să fie gestionat în mod corect, să oferim uh, formare și training pentru acest sector care produce valoare. Și ce putem face în acest sens? Evident, am uh, identificat uh, diferite domenii în care o acțiune la nivel european ar putea să aducă o plus valoare. Uh, am începe mai întâi cu um, sectorul în momentul de față este unul foarte competitiv și nu trebuie să-și piardă din competitivitate. Cu toate acestea, evident, industria este cea care trebuie să ia măsurile ce se impun pentru a menține competitivitatea. Dar uh, e clar că Uniunea Europeană ar putea, prin măsurile sale, să promoveze anumite abordări. Și anume, trebuie să continuăm să lucrăm la armonizarea tehnică, spre exemplu mai ales uh, la nivel de UNC, care garantează utilizarea unor standarde de reglementare la nivel internațional, armonizate. Apoi, evident, trebuie să luptăm împotriva protecționismului și a practicilor comerciale neloiale, pentru că aici e clar că există anumite riscuri. Vedem că apar anumite uh, bariere comerciale și vamale care pot perturba întregul sistem. Și, evident, noi ne-am continuat aceste eforturi și le vom continua și pe viitor. În fond, ne dorim să ne asigurăm că vom avea o poziție de lider ca și Uniunea Europeană și că vom avea uh, sectorul cel mai productiv în întreaga lume, uh, sectorul auto european. Apoi, lanțul de valori și uh, competențele. Sectorul, evident, depinde foarte mult de calitatea celor care furnizează servicii și produse. Deci e e nevoie de o forță de muncă uh, foarte bine pregătită. Există un potențial pentru inițiativele regionale cu sprijin din partea fondurilor structurale atunci când e nevoie pentru a susține IMM-urile din lanțul valoric, care de multe ori uh, nu sunt suficient de bine luate în considerare. Sunt foarte multe IMM-uri în lanțul valoric, tocmai pentru a face față acestor uh, dificultăți. Și se subliniază de asemenea că um, faptul că uh, există uneori uh, o lipsă de forță de muncă în acest sector. Acum nu știu dacă în ultimii ani acest lucru s-a acutizat sau nu, sau dacă uh, sectorul și-a îmbunătățit imaginea de marcă ca urmare a scandalurilor diesel, dar e nevoie de schimbări și există schimbări, aș spune eu, de comportament și de mentalitate care accelerează evoluția sistemului. Și de multe ori nu se, la nivel de uh, universități nu se introduc acele uh, uh programe de învățământ care să fie adaptate evoluțiilor uh, reale. Și Comisia dorește să schimbe acest lucru și am lansat un Erasmus Plus pentru proiecte care să ne permită să rezolvăm aceste dificultăți și neajunsuri la nivel de competențe. E un proiect intitulat Drives uh, care a fost selecționat, care a început uh, pentru o perioadă de patru ani, a început în ianuarie 2018 și ideea este să construim o adevărată alianță între diferiți factori interesați și cei care se ocupă de învățământ pentru a face față provocărilor. Și vom adresa aceste recomandări GEAR în materie de competențe pentru a îmbunătăți cadrul de competențe în statele membre și vom propune diferite metode de modernizare a învățământului, ținând seama de evoluția sectorului în acele țări și e clar că e nevoie de mecanisme de recunoaștere a competențelor pentru învățământul formal și informal pentru a asigura mobilitatea. E clar că e nevoie de competențe noi pentru noi posturi de muncă ce vor apărea pe viitor în acest lanț valoric și tocmai de aceea trebuie să facem față acestor nevoi și propunem diferite căi pentru a avea uh, o recunoaștere reciprocă a acestor noi certificate de formare peste tot în Europa, o provocare imensă. Și evident ne dorim să consolidăm piața și la nivel de uh, stagii și uh, învățăcei. Evident, mai avem și programul COSME, care va promova astfel de competențe necesare în uh, sectorul auto și acesta va fi lansat cât de curând. Ideea cu acest proiect este că vine și completează proiectul Erasmus Plus Drives și pune accentul pe uh, practicile din statele membre care să permită industriei auto să promoveze cele mai bune practici. Apoi, în ceea ce privește decarbonizarea și emisiile uh, zero în rândul autovehiculelor, E clar că avem niște provocări uh, în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2030 și avem și avem o țintă chiar clar fixată de 20% E clar că sectorul autovehicul va avea un rol cheie de jucat în, aceast, în deplinirea acestei ținte și e clar că reglementarea în acest sens va aduce o contribuție. În fond, insistăm pe câteva idei clare. E nevoie de uh, această directivă pentru noi carburanți, e nevoie de o nouă directivă pentru autovehicule și uh, Uh, camionete care a fost deja discutată și adoptată în noiembrie anul trecut de către Comisie și această directivă ne va permite să avem în uh, cadrul uh, licitațiilor publice o cotă din ce în ce mai mare pentru autovehicule curate. Și, evident, vrem să susținem de asemenea și produ o producție a unor baterii uh, Uh, curate în Europa. Și dacă îmi permiteți câteva cuvinte pe acest ultim punct. Vehiculele electrice. Avem nevoie de noile tehnologii, dar să ne gândim că în acest moment, în ceea ce privește uh, emisiile zero, sectorul lider uh, este sectorul mașinilor electrice, vehiculelor electrice. Avem în vedere uh, diversi factori. Cu siguranță, cererea de baterii va crește exponențial în următorii ani. Ne așteptăm să ajungă la 200 de gigavați până în 2025 la nivelul cererii din cererea globală de 600 de gigavați, deci mai bine de o treime. Avem uh, multe puncte forte pentru că suntem uh, lideri în ceea ce uh, privește sistemele de gestionare a bateriilor, materialele pentru baterii, experiență în domeniul producției. Totuși, avem o lacună. Noi nu uh, producem uh, celule de baterii și atunci trebuie să le cumpărăm din afara uh, Uniunii Europene, din Japonia, Corea, uh, China. Dar aici stă mare parte din valoarea adăugată a lanțului împreună cu sectorul IT, deci este esențial să nu pierdem din vedere acest element dacă dorim să rămânem lideri în domeniul industriei auto. Pentru asta trebuie să combinăm nivelul foarte înalt de cercetare și inovare pe care îl avem cu punerea pe piață. Deja s-a investit foarte mult pentru a sprijini sectorul uh, cercetării și inovației în, uh, în ceea ce privește bateriile, pentru a încuraja uh, tehnologiile um, fără emisii și 100 de milioane vor fi investite în perioada 2019-2020, dar trebuie să capitalizăm uh, aceste uh, investiții în cercetare ca uh, rezultatele cercetării să poată fi aplicate în practică. Voi vorbi despre Alianța Europeană a Bateriilor, fost uh, lansată uh, anul trecut, în urma recomandărilor GEAR și ideea este să punem în aplicare uh, o serie de uh, proiecte legate de uh, producerea de celule de baterii. Um, lucrăm cu statele membre interesate și cu alți actori implicați pentru a vedea de ce avem nevoie în Uniunea Europeană pentru a sprijini acest sector al producției. Și avem semnale încurajatoare. Chiar uh, și în presă am văzut anunțuri din partea companiilor europene, uh, marilor companii europene care doresc să producă uh, astfel de celule de baterii în Europa ca parte a pachetului, al treilea, celui de-al treilea pachet privind mobilitatea, care va fi pri, uh, prezentat în mai, va exista și un plan de acțiune privind bateriile având în vedere un lanț valorii competitiv și pentru celulele de baterii. Și uh, vrem să uh, investim și în cercetare și inovare, dar și în aplicațiile practice și să folosim mecanismele uh, și surse de finanțare europene, Banca Europeană pentru Investiții, fondurile europene pentru uh, a reduce nivelul de risc al potențialilor investitori și să creștem efectul de levier. Vrem uh, și ăsta este un exemplu absolut grăitor am uh, analizat întregul lanț valoric până la originea materialelor, materiilor prime. Deci este prima oară când avem în vedere și materiile prime, ținând cont de uh, securitatea furnizării. Deci e nevoie, așa cum spuneam, să dezvoltăm competențele necesare și acest lucru, de asemenea, va fi uh, mo, uh, menționat în uh, pachetul pentru mobilitate, precum și cadrul de reglementare necesar pentru a, uh, a, a fi siguri că avem avantaje competitive, dar și că producția noastră este curată. Toate aceste acțiuni uh, vin să sprijine uh, inițiative naționale în acest domeniu. A, a treia zonă discutat, al treilea set de idei discutat în cadrul Gear 2030, mașinile conectate și automate. Progresele sunt uimitoare. Bineînțeles, există multe întrebări, multe îndoieli GER 2030 a subliniat nevoia de a avea o mai bună coordonare când vine vorba de uh, testarea pe șosele în Uniunea Europeană și nevoia unui unui cadru uh, de reglementare în ceea ce privește infrastructura pentru acest tip de vehicule și aceste vehicule. Apoi, trebuie să fie revizuite uh, legile, regulile de trafic la nivel național, uh, dezvoltarea regulilor în ceea ce privește înregistrarea datelor și accesul la acestea și trebuie să avem în vedere nevoia de a evalua cu mare atenție impactul pe termen lung asupra locurilor de muncă um, și uh, alte uh, asemenea chestii acțiuni când vine vorba de aceste mașini uh, conectate și automatizate. Apoi, declarația de la Amsterdam, avem în vedere și declarația de la Amsterdam din 14 aprilie 2016. Toate acestea uh, se vor regăsi în cel de-al treilea pachet pentru mobilitate, ce va fi prezentat în an viitoare. Vrem o strategie care să asigure tehnologiile esențiale uh, și dezvoltarea acestora în Europa o garanție că uh, mașinile autonome sunt sigure și trebuie să ne asigurăm că și cadrul uh, juridic are în vedere progresul tehnologic. În baza acestor principii, uh, strategia trebuie să aibă o uh, abordare coordonată și să stabilească finanțare pentru diversele activități la nivel uh, european, la nivel uh, național, pentru cercetare și veți vedea uh, că uh, Săptămâna viitoare Comisia va aproba o strategie europeană pentru mobilitate automatizată, cooperativă și conectată. Raportul nostru este un pas foarte important pentru noi uh, și știm că este o sursă de informații pentru uh, lanțurile valorice și pentru uh, legislatori. Este mm, un raport ambițios și în același timp cred că este operațional și echilibrat. Raportul a fost adoptat în mod unanim de participanți lucru care nu era cert când am început noi să lucrăm. Practic am reușit să creăm uh, consens, avem o viziune globală comună între toți participanții, lucru foarte important când uh, e vorba să uh, plănuim niște măsuri. Așa cum am spus, am început să punem în aplicare o parte dintre recomandări și cred că mă pot opri aici. Claire și Eddie, colegii mei de la DigiMove și DigiConnect, uh, poate vor interveni după mine cu explicații suplimentare. Nu știu cum doriți să purtăm discuția în continuare. Mulțumesc. Vor interveni, dragi colegi, dacă aveți întrebări cu privire la DigiConnect sau la Direcția Generală Grow. Voilà, je cherchais le mot, excusez-mă. Digi Grow și Digi Move. Acum o să dăm uh, cuvântul domnului profesor Mase, care a venit la noi în comisie invitat și mulțumim. Sunteți profesor și director adjunct pentru cibersecuritate la Universitatea din Colorado. Sunteți expert, invitat și aveți cuvântul 10 minute tocmai pentru a răspunde la uh, toate aceste întrebări și pentru a ne da părerea noastră. Vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat ocazia să iau cuvântul. După cum ați uh, spus și dumneavoastră, sunt profesor la Universitatea din Colorado. Înainte am uh, fost responsabil pentru cibersecuritate la uh, universitate, altă universitate. Acum uh, vreau să trecem prin slide-uri și anume primul punct este cum conectăm uh, dat, cum uh, accesăm datele despre conectivitate și care este aspectul securității. Există o revoluție în domeniul automobil și dacă ne uităm de exemplu la linia de sus, vedem că e vorba de uh, numărul de uh, de uh, mile de kilometri pe care îi uh, parcurge o mașină, de exemplu. Și aici avem uh, și o comparație cu codurile pe care le avem, de exemplu, în alte, la alte produse. Acest vehicul este deja aici, este conectat și revoluția a fost menționată deja de mai mulți uh, vorbitori și s-a întâmplat deja, este deja în curs. Pentru conectarea uh, vehiculelor, Uh, trebuie să știm că există deja o comunitate așa zisă inteligentă și uh, mașinile care uh, au deja anumite funcții automate, cum ar fi performanța consumului de benzină și așa mai departe, ne uh, arată că se poate deja merge în această direcție. Mai există și date geografice, cum ar fi uh, GPS-ul, adică unde este localizat, cum poate să găsească și uh, locuri de parcare și uh, care este situația în trafic. Toate acestea sunt disponibile de asemenea deja. Mai există și date cu privire la mediu, uh, calculare a emisiilor, temperaturii uh, mașinii și poți avea chiar uh, anumite uh, hărți foarte interesante din acest punct de vedere, uh, deși și hărți ale temperaturii, vântului, uh, cât de tare plouă, toate aceste informații sunt deja disponibile. Uh, mai sunt și alte multe uh, puncte care pot fi deja folosite. Uh, vehiculul este interconectat este inteligent, nu se știe exact care vor fi toate funcțiunile care vor putea fi folosite. Eu, care vin din domeniul academic, pot spune că am fost foarte proști în ceea ce privește, foarte proști pregătiți în ceea ce privește felul în care va avansa inovația. E foarte important uh, să înțelegem că chiar și cineva foarte inteligent poate să fi spus, de exemplu, că Einstein că nu, se va, fi, nu va fi posibilă uh, energia nucleară și totuși știm că lucrurile se întâmplă așa, revoluția este în curs, nu știm exact însă încotro ne va duce. Ce putem face este să uh, acordăm uh, șansele inovării să se întâmple. Haideți să vedem cum se poate face acest lucru. Primul lucru pe care trebuie să-l facem, trebuie să plecăm de la premisa că nu știm cum acest, vor fi folosite datele și trebuie să deschidem uh, piețele pentru următoarele generații. Unii din uh, studenții care sunt așezați în spate um, ar, s-ar putea să fie cei care vor uh, folosi aceste, această revoluție și uh, ideile lor inovatoare s-ar putea să fie cele care vor intra în competiție pe viitor. Făcând acest lucru, o să reușim să uh, Um, fim lideri poate pe piață și să folosim mai multe energie, mai multă diversitate, mai multe direcții, mai multe opțiuni. Ideea pe care o avem noi este de a crea un um, domeniu, un uh, același domeniu de plecare, același nivel de plecare pentru a vedea cum putem folosi datele într-o manieră unică. Felul în care o facem contează foarte mult. Trebuie să facem cu standarde egale. Trebuie să vedem, în primul rând, uh, nu numai cum vor fi uh, folosite datele, ci trebuie să vedem și cum o să creăm uh, premizele pentru ca ele să fie folosite. Deci, ideea este să permitem accesul la inovare. Trebuie să avem, de exemplu, protocoale de exemplu, comunicarea de la vehicul la vehicul este așa numită V2V, este o comunicare foarte importantă um, de exemplu, și uh, comunicarea cu locurile de parcare, cu semaforul, toate acestea sunt deja uh, funcționale, chiar și comunicarea V2I, către, deci viziune și, uh, și vehicul, între om și vehicul, așadar funcționează deja. Există tot felul de instrumente pe care le putem folosi, dar nu avem viziunea totală. Pute, poate să fie v către altceva, poate uh, alte tipuri de comunicare. Deci dacă noi creăm un sistem care folosește inovare, atunci această inovare, dacă are liber, va putea să uh, funcționeze. Acum vreau să vorbim despre securitate și să trecem mai departe la următorul slide. În primul rând, uh, ar trebui să fie clar pentru Comisia că Uniunea Europeană trebuie să meargă și ea în această direcție. Însă, E clar că deja există o componentă de cibersecuritate uh, în toate vehiculele noastre. Într-un context uh, deja de, de studiu s-a putut demonstra acest lucru și uh, oamenii au înțeles că deja există uh, posibilitatea de a controla vehiculele la distanță și în același timp analiza lacunele care există. Ceea ce n-am văzut însă Până acum au fost a, ciberatacuri, de exemplu, la adresa vehiculelor nu a, și sperăm să nu ajungem niciodată la acest moment. Ceea ce vrem noi să facem este să construim acea structură care previne un ciberatac uh, până când se folosește această tehnologie, dar nu avem foarte mult timp, există foarte multe funcțiuni, după cum spuneam, în mașini, dar uh, există din ce ce mai multe date care se pot interschimba între vehicule și trebuie să vedem acum ce se întâmplă cu toate aceste date. Deci e momentul să acționăm. E foarte plăcut să vedem că și Uniunea Europeană are o strategie până în 2030 și abordează problema acum înainte să aștepte să se întâmple altceva. Mulțumesc. Următorul slide. Calitate de profesor, vreau să vă plictisesc cu un slide care ține de um, principiile de securitate fundamentale, dar nu vreau neapărat să intru în detalii. E vorba aici de diferite manuale care au fost compilate și ă, este un parte dintr-un curs pe care țin eu în domeniul cibersecuritate. Există multe concepte aici. Când vorbim, de exemplu, despre securizarea datelor din vehicule, nu avem nevoie să începem de la zero. Trebuie să începem de la principiile care au fost aplicate de decenii și aș vrea să mă concentrez mai ales pe designul deschis și pe uh, alt principiu important. Haideți să vedem primul open design. Cibersecuritatea se bazează pe acest concept. De ce avem nevoie de așa numitul open design? Este pentru că uh, noi suntem uh, în concurență cu un adversar, cineva care încearcă, pre, uh, să presupunem că cineva încearcă să atacă, atace mașina din perspectivă de securitate și dacă eu sunt designerul sistemului, eu sunt uh, cel care cel mai puțin pot cel mai mult aș putea să uh, apăr sistemul. Voi trebui deja, deci în momentul în care îmi uh, construiesc uh, sistemul, să mă gândesc și la, a, la uh, apărare. Dar adversarul poate va gândi diferit și deci aici uh, designerul de sistem trebuie să fie și cel care oferă securitatea vehiculului. Pentru că adversarul există multe șanse să se gândească diferit, să aibă altă logică și de fiecare dată când uh, vii și intri în competiție cu altă echipă, ai o așteptare, numai că uh, întotdeauna de, sau de multe ori adversarul are altă strategie. Pentru mine cel puțin nu s-a întâmplat niciodată să facă adversarul ceea ce mă așteptam eu. Echipa adversă întotdeauna a făcut ceva un pic diferit și eu a trebuit să mă adaptez în apărare. Deci e nevoie de așa numitul open design, deci de o deschidere uh, în planificarea și proiectarea mașinii uh, și a sistemului, iar uh, designerul, în loc să spună va face așa, adversarul va ataca sistemul așa, să lase deschisă opțiunea pentru reacție. Poate unii, de exemplu, vor gândi foarte diferit de felul în care m-am gândit eu că ar putea fi atacat sistemul mașinii și poate eu nu m-am gândit deloc la acele aspecte. Deci trebuie să avem un sistem foarte deschis. Apoi, pe lângă designul deschis, e nevoie să avem și așa numita separare a privilegiilor. E vorba de un sistem uh, total pe care trebuie să-l menținem inteligibil pentru ca toată lumea să poată să-l evalueze. E vorba de o frază tipică al, a securității care spune că securitatea prin obscuritate nu este securitatea adevărată. Numai uh, designerul de securitate care știe cum funcționează sistemul este un lucru foarte greșit. Nu trebuie să se întâmple așa, pentru că ceea ce se va întâmpla atunci numai designerul uh, sistemului și adversarul vor ști cum funcționează sistemul, dar consumatorul, uh, cel care gestionează flotele, cel care repară vehiculul, toate acestea persoane vor fi excluse de la apărarea uh, din punct de vedere al securității a acestui vehicul. Uh, și deci nu putem ca această deschidere să, se, să nu fie valabilă nici din punct de vedere al, uh, al parametrilor de securitate. Nu trebuie să plecăm de la premiza că o să reușim tot timpul să-l ținem pe adversar în afara rețelei sau în afara companiei. Trebuie să plecăm de la premiza că acesta va penetra rețeaua. Experiența a demonstrat că aceasta nu funcționează niciodată, deci ceea ce trebuie să facem este exact această separare a privilegiilor. Adică așteptăm uh, ca să existe și o penetrare în, un, în sistemul de securitate al vehiculului, dar nu mă voi gândi că eu sunt cel care voi dicta tonul muzicii ci, și că mă voi controla, uh, voi uh, sta, ține adversarul departe de control. Deci dacă avem o separare dintre diferitele mecanisme, atunci putem să avem o cheie a succesului. Deci dacă pot face open design-ul și în același timp o separare a uh, diferitelor uh, părți, cum ar veni de securitate din vehicul, atunci uh, nu mai plec de la premiza că cineva nu va penetra sistemul, ci pur și simplu voi avea un sistem sistem uh, care permite o chestiune gradată. Cine spune că a construit un sistem perfect de securitate greșește. Nu există așa ceva, există mai multe difer- există diferite niveluri de periculozitate a adversarului și deci aceasta nu se poate spune. Un open design care să fie în același timp și bine proiectat uh, este foarte important. S-ar putea, de exemplu, să poți să schimb, s-ar putea să poată să schimbe adversarul sistemul radio, dar să nu poată penetra, de exemplu, alte sub uh, nivelul ale acestui sistem. Apoi, din perspectiva cibersecurității, o să ne uităm la câteva recomandări. Dacă avem, uh, după cum spuneam, o proiectare deschisă, aceasta va putea promova atât inovarea cât și securitatea. Toată lumea va putea înțelege sistemul, sistemele deschise pot să încurajeze și inovarea, după cum spuneam, și pot încuraja și securitatea. Cu cât sunt mai deschise, cu atât e mai bine și noi vom fi în poziția în care vom putem spune uh, în, nu vom putea spune în ce direcție va merge industria auto, auto. Cel puțin o astfel de predicție nu este corectă. Cu siguranță ceea ce eu prezic astăzi nu va fi valabil în 10 ani. Dacă ne uităm la istoria tehnologiei și la toate aceste uh, previziuni, ne uităm că unele sunt absolut ridicole. Nu știm unde vom fi noi în 10 ani, dar trebuie să tocmai să construim un sistem deschis care să permită inovarea și care să poată să permită și o aprofundare a sistemului. Acestea sunt uh, cele mai importante aspecte ale recomandărilor pe care vreau să le fac și uh, mă bucur foarte mult că veți putea să mergeți în aceeași direcție cu noi, pentru că datele acestea sunt disponibile și aceasta este concluzia noastră, cel puțin uh, până acum. Mulțumesc pentru că mi-ați dat ocazia să vorbim despre subiect, mulțumesc foarte mult și pentru că ați uh, vorbit despre securitate și considerați că este un aspect foarte important când e vorba de autovehicule. Mulțumesc foarte mult, domnule Masei, uh, pentru expunerea dumneavoastră foarte convingătoare și foarte instructivă. Iar acum vreau să dau cuvântul colegilor mei pentru a dezbate uh, această problemă. Domnul Deli are cuvântul primul. Vă rog. Domnule Deli, mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Uh, multe informații de digerat, într-adevăr, după prezentările acestea. Sunt absolut de acord că Europa ar trebui să rămână pionieră și campion în uh, industria auto și ar trebui să fie în continuare un lider în domeniu și sper ca grupul la înalt nivel, dar și uh, proiectul Gear 2030 să ajute să rămânem așadar pe poziția șoferului. Dacă e vorba de mobilitatea conectată automată, aceasta e despre cea despre care vorbim, zic eu, se poate spune că, dincolo de faptul că e un subiect de mare actualitate acum, este evident că ea va revoluționa aproape tot eu sunt raportor din umbra pe directiva de detașării și mă gândeam la condusul automat, la faptul că nu vor trebui să ne gândim de fapt despre la lucrătorii detașați pe viitor dacă nu mai sunt șoferi. În această industrie, problema noastră uh, e destul de mare în domeniul transportului cu lucrătorii uh, uh, detașați, mai ales în ceea ce privește vehiculele grele, nu neapărat cele utilitare ușoare. Și deci va trebui să ne gândim la uh, ce se va întâmpla pe viitor. Până una alta, însă, trebuie să ne continuăm eforturile în domeniul legislativ uh, pe de directiva detașării. Dar, ca să revin, uh, așteptări foarte mari, multe speranțe din toate părțile și siguranța joacă un rol extrem de important în ceea ce privește vehiculele automate. Sperăm că astfel le putea rezolva și probleme de trafic, de ambuteiaje și sperăm și că vom avea o mai bună performanță a mașinilor cu pasageri. Dar pentru aceasta e nevoie de noi reguli uh, pentru șoferi uh, cu privire la responsabilitate, reguli noi în domeniul uh, infrastructurii. Toate acestea trebuie să fie începute de la zero. E foarte important că raportul încearcă să dea câteva recomandări în direcția aceasta și nu trebuie să pierdem din vedere și uh, lanțul uh, valoric pe care l-ați menționat. Avem nevoie să ne gândim nu numai la mari producători uh, auto, ci și la IMM-uri. Pentru a putea face o trecere către noi tehnologii, și pentru ca să nu-i pierdem pe drum. Ați menționat tehnologia pe baterii și mă interesează foarte mult care este situația cu privire la bateriile solide, pentru că e deja un concept care se folosește în tehnologia japoneză, Toyota face multe inovații în domeniu și vreau să știu care e situația în Europa în domeniul acestor baterii și ce uh, puteți spune din perspectiva Comisiei. Să ne gândim și la faptul că ați menționat nevoia de a avea mai multe fabrici pentru producția de baterii și că această industrie nu e neapărat cea mai curată tehnologie și că depindem în ea foarte mult de produse, de materii brute care vin din țări instabile sau regiuni instabile în lume, cum ar fi, de exemplu, cobaltul din Congo. Ce facem în această situație? Avem o dependență mare în statele din Golf de combustibilul uh, fosil, avem diferite situații de tranziție, în alte țări, deci trebuie să vedem care e situația noastră. Când e vorba de uh, prezentarea stimabilului domn profesor care a venit în vizite pentru care îi mulțumesc, sunt absolut de acord cu dumneavoastră că open design-ul și ideile prezentate despre diferitele niveluri de uh, privilegiere de securitate sau ați, ați vorbit cumva, ați folosit un concept de separare a privilegiilor, ați spus, da, da. Mulțumesc. Ce credeți că este ținta, care credeți că e ținta industriei auto? Credeți că merge în direcția pe care o propuneți dumneavoastră de open design și de deschidere și separarea privilegiilor sau credeți că în domeniul cibersecurității se merge în altă direcție? Sunt companii mari care sunt ca niște mamuți pe piața auto și știm că de multe ori nu gândesc neapărat atât de inovator. Managerul de securitate e undeva în turnul de fil de sus uh, și nu prea are contact cu aceste opțiuni. Care e părerea dumneavoastră? Vi se pare că producătorii auto sunt conectați la aceste versiuni posibile și merg în direcția corectă sau credeți că mai degrabă sunt izolați de aceste evoluții? Nu vreau să mă repet. Sunt mai degrabă parte din sisteme de securitate închise care nu sunt deschise pentru toți actorii și toți uh, dezvoltatorii. Cam acestea au fost întrebările mele. Mulțumesc! Da, mulțumesc foarte mult! Alors, O să preluăm mai multe întrebări și ulterior veți răspunde la toate, da? O să aveți timp suficient. Mulțumesc, domnule profesor Mesei. Scuze, acum are cuvântul domnul Caputo. Grazie, grazie președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Foarte interesantă discuție. Mi se pare extrem de important să discutăm uh, și cu comisia și cu domnul profesor. Foarte interesante prezentări. Industria auto se află la o răscruce, iar scandalul emisiilor a dăunat reputația și credibilitatea acestui sector. În joc sunt sănătatea publică și mediul, dar și aspectele sociale care sunt în schimbare, iar concurența mondială e extrem de strânsă. Raportul Gear 2030 este o bază foarte bună pentru un nou început și mă bucur foarte mult că a fost susținută atât de guvern cât și de industrie. E esențial să continuăm să investim în uh, e-cars, în uh, mașinile conectate și uh, mașinile cu șofer automat pentru a putea atinge agenda noastră 2030. Pentru aceasta e nevoie de infrastructuri eficiente și foarte bine răspândite și e foarte importantă rețeaua 5G pentru că mașinile care sunt puse în rețea vor permite prin 5G să uh, dezvolte în același timp și rețeaua aceasta. Deci dacă ea nu i dezvoltată, automat nici ele. Un studiu a arătat că este o condiție sine qua non pentru a avea succes cu mașinile conectate pe piața europeană și că 5G-ul este absolut esențial, mai ales în ceea ce privește acoperirea deja uh, foarte bună din 2015 în anumite state membre UE. Mașinile electrice vor trebui și ele să aibă un rol central în strategia europeană de reducere a poluanților și uh, mai ales în domeniul transporturilor uh, vor duce și la o îmbunătățire a calității vieții. Deci, având în vedere recomandările pe care le-a făcut, uh, le făcut mai mulți actori, și Comisia trebuie să identifice anumite opțiuni strategice pentru planuri de acțiune mai eficiente și mai dezvoltate în cazul unei transformări digitale mai revoluționare care să țină cont și de siguranță. Aș dori să întreb, mai ales pe domnul profesor din America, dacă este de acord cu legătura strânsă între aceste mașini și răspândirea bună a rețelei 5G. Mulțumesc! Merci. Mulțumesc foarte mult, domnule Caputo. Și acum, domnul Kramer, doreați să luați cuvântul? Vă rog. Ja, vielen Dank äh, für die Vorträge. Mulțumesc foarte mult pentru prezentări. Am foarte multe întrebări. Aș dori să mă concentrez pe anumite întrebări. Ă, experiența cu ă, CARS și cu GEAR 2030, puteți să ne spuneți în ce ă, măsură forurile dumneavoastră au influențat industria auto să evite anumite erori și în același timp să facă anumite erori sau să facă lucruri pozitive? În Germania vorbeam deja de subvenția pentru motorină, care a fost justificată prin faptul că aceste vehicule consumă mai puțin uh, benzină și deci sunt mai prietenoase față de mediu, dar fiind dat că subvenția a fost atât de mare, mașinile au devenit mai mari, mai grele și deci bilanțul a revenit uh, negativ. Practic, prin subvenția pe care ați acordat-o, ați obținut uh, opusul la ceea ce vă doreați. Astăzi, emisiile mașinilor diesel sunt mult mai ridicate decât înainte. A treia întrebare. Uh, inițiativele de car sharing, de partajare a mașinilor, sunt o chestiune importantă pentru tineri la care nu mai e atât de important să ai uh, permis. Eu țin minte că cel mai lung an al meu din viață a fost de la 17 la 18 ani, până am avut în fine carnetul de conducere pe care râvneam atât. Alții în ziua de astăzi nici nu vor permis pentru că rezultă, reușesc să se descurce și altfel. Deci, dacă noi dorim să facem car sharing, atunci s-ar putea ca și cifra mașinilor să scadă în orașe e foarte important. Dar ce faceți cu situația aceasta? Pentru că noi trebuie să ne ocupăm și de locurile de muncă. Există o acțiune în rețea, adică contează că industria auto s-ar putea să nu mai poată trăi numai din producția de mașini, dar că în același timp va exista un boom de tramvaie, de trenuri și uh, dacă există această tranziție pe alte mijloace de transport, să nu cumva să avem o problemă cu, de exemplu, uh, industria de producție de curent care s-ar putea să dea faliment din cauza acestui lucru. Sau, din contră, să fie supraaglomerată. Vreau să știu cum vezi de asemenea, și să implicați Parlamentul European. Am înțeles că ați implicat doar secretariatul ITRE, nu și ENVI și TRAN. Și chiar politicienii, de ce nu sunt implicați și ei? De ce nu vorbiți și cu ei? se discută în diferite foruri despre subiect pentru a încerca să avem uh, influență. Și altceva, ați vorbit și despre baterii, știm problemele cu litiu, cu cobaltul. Ce facem cu aceste probleme? Nu putem să ne uităm numai la consum, trebuie să ne uităm la întregul lanț care duce la consum. Și ultimul punct. A existat un profesor fantastic, profesorul Shu, la Aachen, care a uh, uh, elaborat o mașină mică, la fel de scumpă ca cea pe curent. Nicio întreprindere însă nu a dorit să o construiască, așa că a construit-o singur, adică poșta de fapt a, l-a ajutat și folosește chiar aceste vehicule. Această practică e deja veche de câțiva ani, dar nu este folosită de către industrie. Care sunt influen- este influența forului dumneavoastră? De ce nu se merge în domeniul auto, automobil în această direcție? Pentru că se asigură și locuri de muncă și este și o idee, o industrie de viitor. Alt punct, ultimul de altfel, am avut scandalul diesel. Ce ați făcut dumneavoastră la comisie? De când știați că se minte, de când știați că se fraudează, ați făcut ceva și când ați făcut ceva, de ce, cum a reacționat industria auto? Dacă n-ați făcut nimic pentru că n-ați putut, atunci de ce sunteți atât de importanți? Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur Kramer. Mulțumesc, domnule Kramer. Și acum, doamna Clon, doriți să luați cuvântul, vă rog. Mulțumesc, doamna președinte, mulțumesc celor doi oratori mai ales pentru prezentarea raportului GIR. Eu cred că e foarte important să ne uităm la întregul lanț industrial și să știm exact în ce direcție mergem. Um, sunt foarte atentă la utilizarea redusă autoturismelor, așa cum au, s-au făcut anumite proiecții de viitor. Oamenii din orașe vor avea nevoie de mai puține mașini Uh, vor fi mai puține mașini în, uh, în orașe, vor exista mașini electrice, și e subiectul cel mai interesant în momentul de față când dezbatem acest dosar. Apoi, capacitatea uh, în orașele noastre, mobilitatea din orașele noastre trebuie să sporească și să permitem oamenilor să renunțe la mașini și mă gândesc că aceasta este așa un fel de umbrelă deasupra întregii industrii și anume că trebuie să-și dea seama că se vor reduce numărul de mașini uh, utilizate. Și cei care vor avea în continuare mașini poate nu vor dori neapărat să-și cumpere ultimul model, ci și-ar dori poate să aibă acces din când în când la o mașină pe același model cu bicicletele și așa mai departe. Apoi trebuie să ne gândim și la materiile prime, aspect uh, evocat și de colegul meu, problema cobaltului din Congo. E clar că e nevoie și de cupru uh, pe viitor pentru acest nou tip de autoturisme și toate aceste aspecte trebuie să fie luate în considerare. Și cu cât vom avansa mai mult, vom deveni din ce în ce mai dependenți de aceste resurse miniere, deci de cei care au controlul asupra lor. E un factor ce trebuie să fie bine ponderat. Și vreau să mulțumesc și domnului profesor Mesei pentru contribuția sa, care a fost deosebit de interesantă cu siguranță vom obține diapozitivele uh, ulterior, dar uh, putem observa că există o modificare uh, foarte clară. Ideea aceasta a separării privilegiilor e o terminologie poate nu neapărat foarte utilizată, însă ne permite să înregistrăm progres. Dacă într-adevăr faci o compartimentare, a diferitelor aspecte dintr-o mașină, poate că, da, într-adevăr, ar fi o soluție de viitor, pentru că nimeni nu-și dorește chiar și numai gândul unei mașini care, asupra căreia s-a preluat controlul. și sau transforme acea mașină conectată într-un fel de armă. Deci e clar că trebuie să ne gândim la nivel înalt la acest lucru și să găsim idei bune, îndrumări pe măsură ce avansăm. Mulțumesc, doamnă Clun, pentru toate aceste întrebări. La rândul meu am și eu câteva întrebări de adresat. Mai întâi, nu înțeleg exact ce și cum e acest GIR 2030. Nu pricep. Mi s-a spus că e un grup de lucru la nivel înalt care lucrează așa cam cu toată lumea. Dar, în fond, care e scopul? sunteți o instanță a Consiliului, sunteți o instanță unde se iau decizii, emiteți avize pe lângă Comisie, Comisia Europeană? De fapt, care e mandatul sau care este misiunea dumneavoastră? E o întrebare de substanță, pentru că eu am avut această inițiativă, v-am invitat pentru că știam că existați, dar legătura nu e foarte clară, ori noi suntem legiuitori. Uh, Sincer vă spun că am o mică problemă aici. Misiunea mea este să știu, în fond noastră concret, cine sunteți și ce faceți. Sunteți un grup al Consiliului? Sunteți un, așa un fel de satelit sau cum? Niște decizii văd că se iau, da sau nu? Sau cum? Asta ar fi o primă întrebare. A doua întrebare unii colegi au spus și au repetat, știm foarte bine că flota de autoturisme cu siguranță va, se va reduce pe viitor, în anii ce vor urma. Așa o să fie situația. Eu aș vrea să știu dacă ați ă, ă, studiat deja consecințele economice ale acestei evoluții, impactul direct și impactul indirect asupra ocupării, pentru că una din cifrele pe care ați amintit-o adineaur e vorba de 12 milioane de angajați în sectorul auto. Mâine, cu această, mâine, poi mâine, cu această revoluție digitală, E clar că asta va, de, va distruge meserii, va distruge competențe și posturi. Și cum vom face noi să oferim oamenilor aceștia posibilitatea să-și găsească un alt loc de muncă? Ei nu știu astăzi de reconversie, de algoritm, de etc. etc. Cum vom face? Și un al treilea aspect. Domnule Messi, noastră ne-ați explicat în mod foarte clar faptul că accesul la date e ceva fundamental astăzi. E o, așa un fel benzina de mâine accesul la date. Și ați insistat foarte bine asupra faptului că n-ar trebui să fie doar un acces restrâns doar la cibersecuritatea oferită de constructorii auto. Acum, care este punctul noastră de vedere, Ghir, pe acest uh, subiect? Eu aș vrea să știu. Eventual sunteți de părere că poziția constructorilor, fabricanților de mâine ar reprezenta totuși o amenințare în materie de concurență. De ce? Pentru că în momentul în care vedem că există niște start-up-uri care vor să avanseze și li se spune că mâine, de fapt, mâine, pe păi mâine, cei care construiesc autovehicule vor menține controlul asupra datelor. Păi atunci acele startup-uri nu se pot dezvolta. Cum vom face ca mâine, pe păi mâine, acele startup-uri să aibă acces la date? Și cum vom face ca accesul la date să fie garantat tuturor dar că asta ne va permite în același timp să nu cumva să avem situații în care unii pun mâna pe date și vor frâna inovarea, capacitatea de inovare, tocmai pentru a îmbunătăți mobilitatea. Ați studiat subiectele astea la GAIR 2030? Asta era cea de-a treia întrebare. Și a, o a patra întrebare pentru dumneavoastră, domnule Mezi, pentru că, da, uh, dezvoltarea autovehicului independent, autonom, va fi extrem de rapidă. Știm că toată lumea vorbește despre asta. Sunt multe întreprinderi care lucrează pe asta, unii chiar și online, în fine, mă rog. S-a văzut foarte clar că toată lumea încearcă să investească miliarde, milioane pentru cercetare, pentru dezvoltare, dar am văzut acum două săptămâni că au, s-au făcut niște testări de către Uber și Tesla și cu consecințe tragice. Și întrebarea mai este următoarea, după părerea dumneavoastră. Care este problema la nivel tehnic, strict tehnic, care va face în așa fel încât mâine, poi mâine, mașinile acestea autonome s-ar putea să fie mai periculoase decât cele pe care le avem azi? Păi da, cum facem să preîntâmpinăm o astfel de situație? Iată, asta e o întrebare pentru dumneavoastră. Și o ultima întrebare pentru grupul GIR 2030. În dezbaterile dumneavoastră ați uh, făcut și proiecții de viitor? Mă gândesc așa, prospectivă de viitor. O întrebare care pentru mine e foarte importantă și anume, o chestiune importantă și anume siguranța rutieră circula, felul în care vor circula aceste autovehicule independente. Cam când? Aveți un orizont temporal, aveți o proiecție în timp, aveți date pentru a face niște preziceri de viitor și care ar putea fi acele benzi rezervate acestor uh, autovehicule. Dacă e să ne uităm, în momentul în care te plimbi cu mașina autonomă uh, în SUA, ai anumite etape, anumite grade la nivelul 5, înseamnă că într-adevăr e autonomă. Acum, în Europa, care e situația? S-au făcut proiecții în acest sens, s-au uh, proiectat, nu știu, niște investiții, pentru că și investițiile sunt uh, o chestiune de viitor. Și mai mult decât atât, mașinile autonome și asta se vede deja în SUA, vor modifica cu totul orașele în, în ceea ce ține organizarea urbană, comportament. Ați spus acest lucru adineauri. Noi vorbeam doar de legătura cu energia, dar e clar că o mașină autonomă are nevoie de adevărate data uh, center, da, centre de date. Uh, Um, ca să poată avansa. Și unde să le punem pe asta în orașe? Pentru că și acestea vor consuma foarte multă energie. Vreau să vă amintesc. O mașină autonomă pentru ca aceasta să poată identifica faptul că e o baltă cu apă, uh, are nevoie de 380 de mii de milioane de date pe secundă pentru a detecta doar o baltă cu apă. Atât. O baltă cu apă. Păi, ca să funcționeze mașina, nu știu cât, per total, de câte milioane de miliarde de date, îmi cer scuze, sunt prea multe zerouri după acea cifră. Dar astea sunt aspecte asupra cărora noi va trebui să anticipăm, pentru că modificarea profundă a orașelor va avea impact și la nivel energetic și mașina aceasta autonomă, chiar dacă funcționează pe bază de energie regenerabilă, nu va asigura o mobilitate așa de durabilă cum credem noi. Bun, sunt multe întrebări care v-au fost adresate. Am să vă acord uh, posibilitatea să răspundeți la toate cele spuse de mine și colegii mei și o să începem cu cine. Vă rog, aveți cuvântul. Uh, Mulțumesc. Pentru a fixa un cadru imediat, uh, ce este acest GIR 2030? E un grup la înalt nivel, așa cum am avut și alte grupuri de mai mulți ani. Uh, de ce? Pentru că de multe ori la comisie noi preferăm să ne consultăm și cu alții, pentru că nu avem așa monopol pe informație și vrem să discutăm și cu alții. Ideea specifică a GIR 2030, de fapt, era următoarea ca și pentru alte grupuri de lucru, ideea era să, re, um, să aducem la oaltă diferite interese care la bază sunt uh, contradictorii și să vedem dacă împreună în jurul unei mese putem să ajungem la o viziune comună care să fie împărtășită de toți în ceea ce privește mizele, provocările și măsurile ce se impun. Deci, nu e neapărat un proces legislativ, ci un grup de analiză care consultă și care emite recomandări comisiei înainte ca aceasta să ia decizii. Pentru că odată ce sunt luate, este vorba de regulamente care vi se transmit dumneavoastră, așa cum se prevede în cadrul legislativ. Grupul și-a încheiat lucrările în octombrie anul trecut. Mr. Delis. Răspunsând întrebării domnului Deli, sunt într totul de acord cu dumneavoastră, sunt multe provocări în ceea ce privește regulile, reglementările și trebuie să ne asigurăm uh, să vedem dacă ele uh, se uh, potrivesc la realitatea noastră de acum sau trebuie să le modificăm. Adeseori cadrul există deja și întrebarea este dacă trebuie să luăm niște măsuri specifice în zona auto, în zona mobilității sau cadrul în sine este suficient. Dar asta, pentru asta trebuie să vedem fiecare bucățică în parte. În ceea ce privește bateriile, bateriile în stare solidă se produc în Europa, dar nu la scară industrială și uh, nu comparabil cu producția de baterii pe uh, litiu. Inițiativa pentru baterii și Alianța pentru baterii încearcă să facă următoarele, să încurajeze dezvoltarea capacităților europene de producție ce numim noi bateriile de a doua generație, dar nu acesta este obiectivul esențial, ci acela de a avea capacitate, cunoștințe, competențe de a produce baterii de a treia generație. Și pentru asta avem nevoie de informații din partea celor care se pricep la bateriile de a doua generație, că nu poți să sar, sarzi etape. Uh, Deci, da, nu se pune problema neapărat de cercetare în domeniul bateriilor în uh, stare solidă, dar uh, se, se produc în Europa, dar nu la aceeași scară ca uh, bateriile pe litiu. În ceea ce privește uh, rețelele uh, G5, o să las pe colegul meu Edi să vă spună mai multe. Felul în care influențăm noi industria uh, auto, noi Gear 2030. Trebuie să fim modești. Faptele, realitatea influențează industria auto. Automatizarea, digitalizarea nu or să dispară, ne place sau nu, or să, o să le folosim multă vreme de acum înainte. Și avem nevoie de vehicule cu emisii zero sau emisii foarte reduse, pentru că avem acest, de respectat niște ținte uh, în privința luptei împotriva, împotriva schimbării climatice. Progresele uh, tehnice le vedem, iar noi, în Gear 2030, vrem să ajungem la un consens cum să acționăm în acest context de aceea, ă, asta am încercat să facem. Asta am și realizat. Raportul nu conține nimic ă, toxic pentru ă, sau șocant pentru uh, industria auto. Toată lumea a fost de acord cu el. Și acum, inițiativele de car sharing, de partajarea, ma- de partajarea mașinilor și altele asemenea. În primul rând, când spunem că numărul de mașini va scădea, e o posibilitate. Dar nu ar trebui să neglijăm faptul că cererea globală de vehicule este în creștere și creștere considerabilă. Uniunea Europeană nu este singura piață din lume. Este un motiv pentru care procesul de producție s-ar putea să nu se reducă, chiar dacă numărul de mașini pe șoselele Europei se reduce. Există o strategie pentru modalitate, Claire ne va spune mai multe despre ea, uh, care are în vedere toate aceste aspecte. Participarea la grupul de lucru la nivel înalt. Nu sunt eu prea priceput la chestiuni interinstituționale. Din câte știu eu, uh, Parlamentul nu a dorit să fie implicat în acest uh, grup, în acest uh, proiect. Dar nu bag mâna în foc. Cred că ăsta este motivul. Cred că așa au funcționat lucrurile. Uh, scandalul emisiilor. Se vorbește despre o încălcare a legii. E vorba de o încălcare a legii. Deci nu vom discuta aici, uh, nu vom uh, ajunge la un consens, pentru că sunt tot felul de interese aici. Mm, noi am uh, Uh, adopta o serie de pachete uh, legislative, a modificat cadrul de reglementare privind uh, aprobările pentru mașini, pentru omologarea mașinilor. S-a adoptat ieri comunicarea uh, A New Deal for Consumers, pe care Uh, o vom discuta cu dumneavoastră. Uh, mon- monitorizăm campaniile de retragere a mașinilor vechi care au loc în statele membre, care, în mai multe cazuri, um, se desfășoară în, într-un asemenea context când avem niște uh, o, o situații de încălcări ale legislației europene. Deci noi vrem să ne asigurăm că legislația și tratatele sunt uh, respectate și facem toate eforturile în acest sens. În ceea ce privește efectele sociale ale mm, progreselor tehnice menționate, am vorbit despre aceste lucruri uh, în prezentarea mea și nu vreau să repet ce am spus deja. Ce ar spune în plus este că se uh, pregătește acum un studiu ce va fi uh, gata până la prezentarea celui de-al treilea pachet privind mobilitatea luna viitoare. Digi Research va lansa un studiu amplu privind consecințele digitalizării Uh, asupra societății asupra locurilor de, și asupra locurilor de muncă în mod special. Aceste proiecte, aceste activități menționate în prezentarea mea, plus acestea pe care tocmai le-am menționat, arată că nu am pierdut din vedere aceste aspecte. În ceea ce privește siguranța pe șosele, siguranța în trafic. Știm care sunt uh, problemele. De exemplu, în al treilea pachet pentru mobilitate vom propune o um, modificare a regulamentului general privind uh, siguranța cu trei măsuri pe care le avem în vedere, uh, măsuri ce nu se regăsesc acum în cadrul de reglementare. adaptarea vitezei uh, și altele. Vor fi niște măsuri foarte concrete, având în vedere automatizarea și co- uh, con- mm, conectarea mașinilor și aspectele de siguranță. Și aș mai spune ceva și despre acele centre de date se uh, um, adoptă acum niște măsuri privind ecodesignul um, și cred că aceste lucruri răspund întrebării dumneavoastră. În ceea ce privește materiile prime pentru baterii, s-a avut în vedere în pachetul pentru mobilitate uh, și partea de reciclare, dar și partea de originea uh, materiilor prime. Există și alte posibile surse de materii prime. Dacă ne gândim numai la conținutul de cobalt din telefoanele mobile, dacă am reușit să reciclăm acele telefoane mobile, am avea mm, o, materie, o sursă importantă de uh, materie uh, prime. Uh, Ă, Slovacia, Finlanda, Suedia au și ele resurse de cobalt, sunt puțin cunoscute, dar le au ă, și am putea contextul actual să ducă la redeschiderea minelor de cobalt din Uniunea Europeană. Uh, așa să ne gândim că și uh, turbinele eoliene funcționează cu niște piese pe care le aducem numai din China. Dar trebuie să ne gândim la uh, securitatea uh, furnizării. Uh, și, asta, și prin asta nu înțeleg numai să aducem totul din Europa, ci să avem surse diverse uh, Vom continua acum și uh, DigiMove are cuvântul, iar apoi vreau să pun o întrebare la DigiConnect. Vreau să intervin pe trei elemente. Primul, impactul asupra sistemului transportului, să ne uităm și din perspectiva urbană. Aș vrea să mă refer mai ales la a, toate progresele care s-au făcut în ultimele luni. Am început în uh, octombrie în cadrul sistemului de transport internațional, în cadrul grupului acesta de lucru și știm că industria face progrese, vrea să pregătească ceva. Care este reacția din partea autorităților publice? Haideți să identificăm acele cazuri în care noi avem senzația și că vom avea o valoare nu adăugată, nu neapărat comercială, ci de interes al publicului. Am încercat, deci, să facem o clasificare uh, a cazurilor, să identificăm uh, de ce e nevoie din perspectiva funcționalităților și nu ne surprinde faptul că, desigur, uh, transportul public sau colectiv este pe locul întâi. Și spun acest lucru de ce? Pentru că dacă ne uităm la uh, Cartea Albă pe transport, e un document destul de lung, trebuie să vedem care a fost motorul lui. Știm că nu mai e vorba de o opțiune aici. Nu e vorba de dacă vrem să avem mai multe mașini sau mai puține mașini. Toată lumea este de acord, um, mergem la un primar, vorbim cu el și vorbim și despre o mașină alternativă și chiar și aceea nu va ameliora problema congestiei în orașe. Deci sunt foarte multe probleme care trebuie rezolvate în planificarea urbană, mobilitatea urbană. Avem o legătură strânsă cu planurile de mobilitate urbană și avem și un instrument uh, avem instrumente care sunt foarte bune pentru provocările pe care le știm până acum, dar trebuie să pregătim orașele pentru ca să se gândească la ce va urma și la planificarea urbană pe care trebuie să o facă pentru ca să poată să reușească pe viitor cu noua tehnologie care urmează. Deci, spun acestea pentru că toată activitatea pe care am depus-o cu autoritățile publice acum este verificată cu industria. Încercăm să vedem dacă ceea ce am pus pe hârtie are vreo noimă, care va fi uh, calendarul și care ar fi agenda prin care industria ar putea să fie implicată. Mai mult decât pot să ajungă departe singure. Apoi, aspectele ținând de securitatea rutieră. Ca să pot completa ce a zis DigiGrow, eu cred că avem multe de făcut aici. Nu numai în domeniul legislației, dar vreau să iau și exemplul uh, tinerilor. Cum funcționează pe șosele în practică? Cum educăm oamenii în direcția aceasta? Ies dintr-o mașină automată, cum, uh, care sunt regulile, dar nu trebuie să reglementăm tot, dar trebuie să ne gândim de, la aceste elemente și care sunt, uh, sunt, care este impactul pe utilizatorii rutieri și impactul pe conectivitate și acesta contează. Dacă e să ne gândim la toate eforturile pe care le-am făcut pentru sisteme de transport integrate, aceasta ne duce imediat cu gândul la vehiculele automate, care este calea pentru ca ele să devină mai sigure, milioanele de date pe care trebuie să le proceseze și ele ne-au dat și oportunitatea să vedem uh, ceea ce nu se vede pentru un șofer normal, pentru că ele intră în comunicare prin datorită infrastructurii de rețea. Ultimul punct pe care mai vreau să-l subliniez se refera la date. Știți că s-au făcut multe deja în uh, ceea ce privește directiva ETS și trebuie să vedem în ce măsură putem să avansăm cu accesibilitatea datelor. Poate că datele nu vin întotdeauna de la public către afară, ci și invers ceea ce ne ajută foarte mult ora, pe primari, pe cei care se ocupă de gestiunea traficului să-și poată deplini mai bine sarcinile. Nu numai să reacționeze la evenimente, ci și să încerce să influențeze proactiv fluxul de circulație. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Depre, vreau să revin asupra problemei datelor, pentru că nu am înțeles foarte bine. Dumneavoastră Știți că în raport nu e nimic despre accesul la date, am uh, verificat, nu avem o parte despre accesul la date. Deci eu înainte pusesem o întrebare reală. Vreau să vă întreb dacă grupul de lucru de în domeniul constructorilor auto v-au făcut propuneri până azi care să se refere la accesul la date, care e o problemă reală. Ați abordat problema? Există anumite piste de gândire pe acest, uh, pe acest vector? privilegiați mai degrabă o cale față de cealaltă? O să vă răspund mai întâi la această întrebare. Am aflat și știți că există mai multe exigențe în ziua de astăzi în uh, domeniul aplicării din cauza directivei ATS. Există mai multe elemente ale directivei care cer ca uh, constructorii, producătorii să aibă anumite date pe care să le pună la dispoziție. Avem în curs un dialog între ministerele de transport care au creat puncte de acces naționale pentru constructorii de automobile, pentru ca datele care sunt folosite pentru producția de autovehicule și care uh, sunt, vin din partea producătorilor care oferă același tip de informații, cum ar fi uh, uh informații despre șoferii fantomă care vin pe contrasens, și așa mai departe, uh, nu, uh, și acestea trebuie partajate. Deci nu numai despre flota vehiculelor în cauză, ci pentru toți utilizatorii de pe șosea. Dialogul este în curs, încercăm să elaborăm soluții care să favorizeze punerea la dispoziția unor date mai eficiente Întrebările noastre însă merg mult dincolo de aceste probleme și vreau să dau poate cuvântul colegilor de la DigiConnect pentru ca să răspundă la accesul la date. Da, vă rog, dacă puteți să ne spuneți și în legătură cu ceea ce ne-a prezentat domnul Mary, dacă dumneavoastră considerați că ar putea să fie interesant aspectul acesta pentru, pentru viitorul discuției. Vă rog, da, mulțumesc o să fac o precizare. E vorba de aspectele generice și specifice de care vorbeam înainte și aș vrea să-l rog pe domnul profesor Masei să transmită această prezentare și la Comisia Energetică pentru a vorbi despre contoarele inteligente, să meargă la Comisia pentru Agricultură pentru a vorbi despre um, uh, serele interconectate, despre aspectele țin, care țin de mediu și de asemenea la, um, aspecte, la uh, comisiile care se ocupă de aspecte de urbane, unde să vorbească despre orașele inteligente inteligente. Exact despre aceasta am vorbit și în Gear 2030. Am descoperit foarte repede că există un interes de dezvoltarea politicilor la nivel orizontal. Am vorbit despre date, despre cibersecuritate, dar nu am menționat uh, inteligența artificială și nu am menționat alte aspecte de uh, interes. Nu e vorba numai de DigiConnect aici, pentru că aceasta e o chestiune de uh, interes intra-comisie, dar toate punctele Uh, pe care le-am discutat fie cu oamenii care erau de specialitate sau care cumva atingea sectorul respectiv, au arătat că există diferite opinii, există mai multe modele de date care se vehiculează și mulți dintre noi au avut deja o discuție în curs pe subiect. Uh, opoziția generic specific e una din probleme, dar aceasta nu este finalul. La sfârșitul lui mai, de exemplu, vom avea ceea ce ne va propune Comisia Juncker ca inițiative legislative pe subiect. Deci avem deja la sfârșitul lui mai o imagine destul de completă, ceea ce poate să includă și propunerile pe cibersecuritate din septembrie, pachetul care va fi valabil pe protecția datelor prin 25 aprilie, prin adoptarea regulamentului și toate aceste elemente care vor fi disponibile. Și apoi vom putea continua discuția. Eu cred că 5G e un exemplu foarte clar Comisia are putere de reglementare, după cum uh, ați văzut că uh, avem și putere bugetară. Aici, cu Parlamentul, avem un program foarte puternic de cercetare și în cadrul acestuia avem o latură 5G, în care avem o rezervă de 50 de milioane pentru sectorul mobilității. Deci există o interconectare între sector, sectorial și generic. Nu se va opri conversația. GIR 2030 a terminat raportul. Avem și uh, la DigiConnect și la alte digiuri discuții și la grupuri de lucru care sunt conduse de către statele membre pe probleme orizontale, pe testări care se fac uh, la nivel orizontal. Asta este deci, ce am încercat noi să facem ca elemente adiționale pentru a putea să transferăm informația nu numai de la Gear 2030, uh, dar și de la platforma actorilor ITS. Un lucru este să continui conversația, dar aceasta rămâne la nivel teoretic, dar altceva este să devenim operaționali. Și noi am subliniat de aceea nevoia de a avea coridoare digitale transfrontaliere care să aducă în con- concret aceste informații transfrontaliere. De aia se cheamă Uniunea Europeană. Și apoi să vedem ce se întâmplă cu datele, care sunt modelele de securitate, cum se gestionează datele, care este conectivitatea care se folosește. Aceste întrebări vor fi testate cu statele membre în real time. E foarte important. De ce? Pentru că toată activitatea pe care am făcut-o noi ca și comisie până acum a avut acesta ca țintă. E foarte important să aducem sectoarele împreună. Eu, împreună cu colegii, ne lăudăm cumva pentru că am uh, reușit să avem o conversație serioasă între sectorul auto și sectorul telecom. Eu am oferit, uh, am încercat să vedem cum se poate pot lega aceste două sectoare. Europa poate să aducă împreună statele membre împreună cu industria, prin GEAR 2030 și prin diferite foruri de discuții. Unde însă nu suntem foarte dezvoltați este atunci unde trebuie să acționăm și acționăm fragmentat. Iată de ce noi am vrea, cu, efectul, cu efortul colectiv pe care îl facem, m-am întâlnit cu raportorul pe ITS din partea Parlamentului care a redactat raportul din proprie inițiativă, există urgență, iar nevoia de acțiune colectivă e esențială transversal, sector specific, specific pe sector sau orizontal. Profesorul Macy probabil că n-ar fi fost invitat acum 5 ani, pentru că nu era totul conectat ca acum. Aici avem o novitate pe care trebuie să o folosim și vă mulțumesc foarte mult pentru raportul pe care ne-ați prezentat. Am câteva întrebări pe care aș mai fi vrut să le clarific, dar vreau doar să subliniez că Comisia, Consiliul și Parlamentul împreună avem o provocare unică de a uh, rămâne uh, conectați la problemă și de a încerca să și punem în aplicare ceea ce legiferăm. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Messi, iar cuvântul acum, vă rog pentru ca să ne răspundeți la toate aceste întrebări. Vă rog. Thank you. So, so I agree with a lot of what... Mulțumesc foarte mult. Sunt uh, foarte de acord cu cele spuse de oratoare înainte și subliniez faptul că multă muncă deja făcută este o muncă critică, deosebit de importantă pentru tendințele ce se vor manifesta și pe viitor și de aceea trebuie să fim siguri pentru a răspunde la întrebarea noastră dacă suntem pe calea cea bună, dacă nu cumva uh, eu mă gândesc că da, aici aveți un grup care poate îndeplini acest rol unic uh, să coopteze industria și să analizeze lucrurile din preună. Acum, întrebarea este dacă suntem pe calea cea bună Deocamdată cred că da și cred că munca pe care o fac uh, domnii aceștia ne va demonstra pe viitor cum vor evolua lucrurile și vom vedea dacă funcționează sau nu. Nu e vorba doar de autovehicul. Autovehiculul e acum într-o comunitate smart, inteligentă, e integrat cu mm, o rețea întreagă cu telefonul mobil, cu, e parte din sectorul de mobilitate, e parte din sectorul de energie, deci uh, Uh, vedeți că totul e legat. De aceea e foarte important să avem niște standarde care depășesc aceste sectoare, sunt transsectoriale. Și, într-adevăr, una e să mergi într-o direcție în mod izolat, ca și uh, fabricant auto, da, construiesc și uh, mă descurc de unul singur, dar acum vedeți că sunt foarte multe lucruri care se petrec la nivel de internet. Uh, există standarde care sunt dezvoltate și care sunt concurențiale și vin din partea diferitelor uh, întreprinderi. Uh, uh, multe din cele care au fost lansate inițial n-au supraviețuit, însă acum uh, sunt care funcționează și care merg foarte bine și care au creat o adevărată comunitate. Diferitele standarde ce sunt dezvoltate pe internet Uh, cu diferite protocoale de acces uh, permit astfel inovare. Avem nevoie de astfel de inovare. E un element cheie. Și mă întorc la ceea ce spuneam. Cât de important este, care este provocarea tehnică uh, cu care ne vom confrunta pe viitor. Doamna președinte are dreptate. Toate aceste calcule trebuie să fie făcute tocmai pentru a evita o, problemă pe viitor. Când e, gândim de multe ori la diferite teste de securitate, cineva ia mașina și merge să o testeze. Fără datele acelea, păi ce te faci? eu pot să manipulez niște date pentru autovehiculul respectiv. Pot să spun este sau nu este un uh, pieton pe șosea. Deci, felul în care poți avea încredere în acele date, fiabilitatea lor, este un element cheie pentru ca astfel de autovehicule să se comporte corect în trafic. Eu poate sunt proprietar de mașină, pe o astfel de mașină pe viitor și pot să cer cuiva să-mi aducă mașina unde mă găsesc, dar dacă nu am datele, dacă nu am acces la acele date, cum se va face acest lucru? De aceea trebuie să fim atenți la aceste elemente încă de pe acum și mă gândesc că da, cred că mergem în direcția potrivită. Acum e momentul cheie pentru a cizela viitorul acestei industrii să încercăm să facem ca și pe viitor să fie o, o industrie de succes, dar pentru asta trebuie să permitem startup-urilor să intre pe această piață, să asigure concurența. Și mă gândesc că munca desfășurată de acest grup uh, GIR 2030, o muncă extraordinară până în prezent. E, trebuie să ne asigurăm că această deschidere există și pe viitor în ceea ce privește accesul la date și că, da, nu uitați, tehnologiile 5G uh, ne bat la ușă. Mai mult decât atât, vor fi tot atât, atât de multe căi și posibilități, modalități diferite de a comunica cu un autovehicol uh, prin internet, cu diferite servicii oferite. Uh, poate exista, nu știu, comunicare Bluetooth sau alte tehnologii, uh, comunicare între autovehicole, între vehicol și uh, infrastructură. Ne gândim că 5G e ceva vital. Păi, dacă ne gândim că numai asta e vital, ratăm un capitol întreg. De aceea mă gândesc că e bine bine să continuăm să conlucrăm și pe viitor și sper că am răspuns la întrebările dumneavoastră. Dacă am pierdut ceva, mi-a scăpat ceva, uh, să-mi spuneți că pot să răspund. Dar mă gândesc că felul în care echipa aceasta lucrează e o modalitate foarte, foarte uh, inteligentă și foarte bună. Nu, să nu cumva să credeți sau să vă așteptați că totul se va petrece de la sine. Chiar și în acest domeniu industrial, chiar și un actor uh, important din domeniul, că va reuși să facă față tuturor uh, sectoarelor și că va, va vom reuși să punem la punct, nu știu, un ghid îndrumător și acesta va fi impus industriei. Nu, nu. Dacă e să te bizui doar pe doi, trei mari producători sau pe câțiva reprezentanți ai industriei care or să spună să știți că facem noi, stați fără grijă. Păi atunci ratăm o șansă, ratăm o șansă și păcat. Cam acestea ar fi comentariile mele. Mulțumesc foarte mult, domnule Macy. Cred că putem aplauda pe cei care au intervenit. Mulțumim Direcției Generale Grow Connect Mulțumim Direcției Generale MOVE pentru toate aceste aspecte și o să știți că o să vă urmărim îndeaproape munca și o să fim atenți. Acum nu știu dacă pot să particip și eu la acest grup de lucru, însă am să urmăresc îndeaproape lucrările dumneavoastră, nu ca să vă bat la capa iurea, dar ci pentru că e vorba de un sector care e o adevărată șansă pentru industria europeană Trebuie să, să avem o atitudine îndreptată spre viitor, pentru că, așa cum a spus și noastră, domnule Messi, ne presează timpul. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, putem încheia ședința noastră aici. Dacă nu aveți nimic la diverse, atunci ne vom revedea luni, 25 aprilie, la ora 9. Mă iertați, nu luni, nu luni, spune doamna președinte. Nu, nu, luni la ora 9 dimineața. V-ați speriat, nu? Miercuri dimineața la ora 9. E într-o miercuri. <laughs>